Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. O să începem acest uh, atelier. O să încep acum să vorbesc în suedeză, spune vorbitorul, deci vă rog să vă puneți căștile. Eh, ni är hjärtligt välkomna allihopa till den här seminariet. Un călduros bun venit tuturor la acest uh, atelier care stă la cadrul financiar multianual și face parte integrantă dintr-un proces de activitate cu care progresăm pentru că trebuie să realizăm un aviz în legătură cu cadrul financiar multianual. Și aceste, aceste prezentări pe care le veți auzi din partea experților și vor uh, fi apoi rezumate în acel raport, ne vor da cunoștințe, informații în legătură cu posibilitatea de a da această perspectivă de gen în legătură cu aspectele economice. Adesea perspectiva de gen lipsește. Aspectele economice se rezumă de multe ori la cifre și aspecte tehnice și e tendința să uităm că sunt și oameni în spatele cifrelor. Și aș vrea să le urăm bun venit tuturor uh, experților de aici, de la Fondazione Giacomo Brodolini. Suntem răbdători să auzim punctele dumneavoastră de vedere. Eu urez bun venit șefului acestui institut uh, și acest seminar va consta din mai multe părți. Mai întâi experții sau expertul de la comisie, doamna Zuber, va lua cuvântul, va face o scurtă prezentare, apoi vor fi șase prezentări în legătură cu independența economică, învățământul, sănătatea, bunăstarea și mediul înconjurător, drepturile fundamentale și apoi relațiile externe. După fiecare prezentare, aveți posibilitatea de a adresa întrebări experților? prezentările nu vor fi prea lungi și sperăm că și întrebările și răspunsurile vor fi cât mai la obiect. Deci, încă o dată, bun venit tuturor și să ascultăm pe raportoare doamna Zuber. Bom dia a todos. Uh, eu vou falar em português, uh, especialmente. Bună ziua tuturor, stimați colegi, dați-mi voie să urez bun venit și invitațiilor noștri, dar și tuturor colegilor. În primul rând, dați-mi voie să spun că sunt raportor pentru acest aviz, dar că este o moștenire care mi-a rămas de la o deputată care a plecat din Parlamentul uh, European săptămâna trecută, Hilda Figueiredo. Eu îi voi continua activitatea și voi uh, face tot ce îmi stă în putință pentru a continua acest raport. Avem, trebuie să elaborăm un aviz în acest sens și de aceea acest atelier, acest workshop este esențial pentru noi pentru că trebuie să-i ascultăm pe experți. Să îi lăsăm să, să uh, ne prezinte informații cu privire la cadrul financiar multianual, astfel încât să avem informațiile necesare pentru acest aviz, așadar. Dați-mi voie să încep prin a vă prezenta pe scurt aspectele esențiale. La ora actuală trecem printr-o criză gravă și este esențial ca Uniunea Europeană să investească în tratamentul legal și în tratamentul legal al cetățenilor. Nu există o mai bună investiție decât aceasta. Articolul 3, 312 uh, din Tratatul de Funcționare a uh, Uniunii Europene prevede că acest cadru financiar multianual trebuie să fie adoptat în unanimitate prin decizia Consiliului. Aici sunt uh, calculate sumele pentru categoriile de cheltuieli. Aici se stabilesc așadar fondurile pentru fiecare domeniu și trebuie să luăm toate măsurile și trebuie luate toate măsurile pentru ca acesta să poată fi executat uh, cu bine. Articolul 8 spune că la exercitarea uh, funcțiunilor sale și activităților sale, Uniunea trebuie să aibă întotdeauna obiectivul de a atenua inegalitățile între bărbați și femei. De aceea, unul dintre aspectele fundamentale ale acestui avis se va baza pe acest, acest lucru. Dar vă spun că este deocamdată vorba numai de un document de lucru. Pentru mine este foarte clar că se vorbește și despre flexibilitate. Comisia spune asta, că avem nevoie de flexibilitate și atunci când este vorba de utilizarea fondurilor din cadrul financiar multianual. Și asta este foarte interesant. Pentru că anumite sume nu sunt alocate în mod concret. Nu există fonduri concrete prevăzute pentru anumite proiecte în acest cadru, cu toate că acest lucru ar fi important pentru noi. Și pentru noi este un element cheie, pentru că există inițiative orizontale, însă este esențial să se aloce sume specifice aici. Avem, așadar, obiectivele uh, orizontale Însă trebuie să acționăm specific și pentru obiective specifice să alocăm și fonduri specifice. Daphne este un exemplu foarte bun pentru mine și programul Progress la fel. Trebuie să se ia măsuri concrete și trebuie să se aloce fonduri concrete pentru a se compensa ceea ce a fost redus la Daphne și la programul Progress. Însă, cadrul financiar multianual nu reflectă importanța uh, tratamentului egal. Avem nevoie de măsuri într-adevăr concrete, astfel încât să avem fondurile necesare. Aici intervin uh, procedurile de bugetare anuală, care iau mai mult în considerare acest uh, aspect. Egalitatea de gen și drepturile femeilor trebuie să facă, să fie o componentă uh, a fiecărei politici europene și pentru mine de aici reiese că uh, trebuie să existe și finanțarea aferentă. Este clar că există unele probleme de finanțare și în ceea ce privește Institutul pentru Egalitatea de Gen și cred că uh, decizia Consiliului cu privire la cadrul financiar multianual trebuie să conțină um, unele uh, măsuri foarte clare trasate Comisiei în acest sens. instrumentele de finanțare pentru tratamentul legal și drepturile femei trebuie să dovedească că, într-adevăr, politica pentru egalitatea de gen este luată în serios și că este într-adevăr aplicată. Pe scurt, câte ceva despre ONG-uri și proiectele lor, mai ales în acest domeniu, ONG-urile au făcut foarte mult, au fost foarte active și sindicatele, de exemplu, au făcut foarte mult. Și credem că ar fi important să putem pune la dispoziție fonduri, fonduri. bineînțeles, cu alocări diferite, poate sume mai mici sau uneori poate chiar sume mai mari, depinde de fiecare dată. organizațiile care lucrează la fața locului trebuie să aibă o bază financiară. Și cred că am putea să finanțăm și ar trebui să finanțăm nu numai proiecte, ci să punem la dispoziție suficiente fonduri pentru ca aceste organizații să-și poată finanța activitatea de zi cu zi, să-și asigure capacitățile de bază. În încheiere, dați-mi voi să vă spun că avem motive să ne temem că cei de la comisie ar putea repeta um, erori mai vechi. Comisia vorbește despre raționalizat, uh, economisit, redus fonduri. Dar nu se poate așa, nu putem să raționalizăm, să economisim fără să și să subfinanțăm o serie întreagă de obiective foarte importante. Și noi chiar ne temem că la final finanțarea pentru uh, tratamentul legal și pentru egalitatea de gen uh, ar putea să, uh, să fie deficitar. Așadar, obiective specifice. Avem nevoie de acestea în ceea ce privește uh, tratamentul legal al cetățenilor europeni. M-am referit și la finanțarea specifică, pentru asta m-am referit la programul DAFNE, unul foarte important pentru uh, combaterea violenței împotriva femeilor. Fondul Social European, Fondul uh, Regional. În fiecare dintre aceste fonduri este prevăzut uh, ceva cu privire la tratamentul legal și aici trebuie să fim vigilenți. Este un, un moment important uh, adoptarea cadrului financiar multianual pentru că Tratamentul legal este important și în acțiunile externe ale Uniunii Europene. Pentru mine ar fi important să ascult și comentariile dumneavoastră. Am văzut deja că Comisia nu este foarte mulțumită de direcția pe care o are acest document de lucru. Comisia este de părere că obiectivele de tratament egal și egalitate de gen sunt asigurate de cadrul general. Noi suntem însă convinși că avem nevoie de mai mult de Uh, lucruri generale pentru a ne atinge obiectivele. Avem nevoie de obiective specifice și de finanțări specifice, de fonduri specifice. Mă voi opri aici. Sunt convinsă că acest workshop va aduce idei foarte bune prin care să pot îmbunătăți acest document. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Suber, și trecem mai departe la punctul următor de pe agenda și o să dau cuvântul doamnei Betio, care va face o introducere a metodei de perspectiva de gen la realizarea bugetului. Doamnă Betio, aveți cuvântul? Hello everybody. Uh, Bună ziua tuturor. That's a great improvement. Good. My task is Sarcina mea e dublă în această dimineață. Pe de o parte să prezint pe scurt metodologia care stă la baza a cinci prezentări pe care le v-ați asculta cu privire la niște subiecte specifice, fiecare fiind un pas într-un proces mai larg de bugetizare pe bază de gen. În ceea ce privește principalul buget al Uniunii Europene. Această implicație de gen în realizarea bugetului reprezintă un instrument puternic, dar calitatea rezultatului, și sublinez de la bun început, depinde într-adevăr nu doar de calitatea analizei, ci și de calitatea informațiilor. Mesajul principal din aceste însemnări metodologice sunt că aici e foarte important că acest proces a început, dar e foarte important de știut în același timp și cât de departe am ajuns cu genul de informații și genul de resurse care au fost uh, atribuite acestui gen de analiză. În general, bugetizarea de gen este o aplicare concretă a banilor pentru mainstreamingul de gen. Iată de ce îi dă foarte mare putere ca instrument. Și dacă ne gândim în termeni generali, putem să considerăm că e compus din trei etape. În prima etapă se identifică obiectivele care pot fi de dorit, se dorește a fi urmărit. În al doilea rând se identifică modul în care au fost uh, urmărite aceste obiective în cifre, în alocarea de cheltuieli din bugetul propriu-zis și apoi încercați să evaluați impactul probabil al acestei alocări. În a treia etapă se încearcă să se utilizeze ce reiese din analiza cele de-a doua etape pentru a da indicații de modificare sau nu a bugetului. Ce s-a realizat în domeniu e puțin mai modest, pentru că n-am dispus de toate informațiile necesare pentru a ajunge până la capăt. Toate acestea, indiciile pe care le-am obținut, sperăm că sunt utile. Știm că Parlamentul European, prin contribuția Comisiei FEM, asigură că egalitatea de gen, principiile respective sunt respectate și incluse în cadrul financiar multianual și în procedura legislativă obișnuită în ce privește implementarea și funcționarea principalelor programe care urmează să fie finanțate în acest cadru și acesta e motivul pentru care noi suntem astăzi aici. Ajungând acum la metodologia celor uh, cinci domenii despre care veți auzi, ce au încercat să facă fiecare, având în vedere limitele impuse de documentele pe care le putem examina. În primul rând, prima etapă corespunde prima etape generale în bugetizarea de gen și încearcă să identifice obiective specifice de gen și obiective implicite. Deci și obiective explicite și obiective implicite în documentele de buget. Încercăm de asemenea să identificăm și bani, eh, concret cifre, să evaluăm apoi dacă politicile planificate sunt capabile să provoace actualele inegalități de gen. Acesta e obiectivul. Să vedem acum și ce putem face și cât de departe putem merge. O limitare pe care vreau să o subliniez de la bun început, de care trebuie să fim conștienți, este că, de exemplu, când treci la cifre, ai uh, titlul principal acesta alocă, de exemplu, <clears throat> pentru anumite fonduri specifice ajungând la unul dintre dosarele despre care o să vă vorbesc despre câteva minute, cel despre independența economică. Poate știți cât s-a alocat pentru Fondul Social European. Poate știți cât s-a alocat unui alt fond uh, relevant pentru independența economică și aspectele de gen în ce privește piața, dar nu aveți încă defalcarea detaliată e mai mult un exercițiu de dat cu presupusul deocamdată. Cât din cifra generală se poate cheltui și care va fi alocarea finală. Aceasta e o primă sau o principală limitare a exercițiului. O altă limitare sau o limită a exercițiului că de care Comisia trebuie să țină cont și să fie conștientă că există mai puține sau mai multe evaluări ale impactului fondurilor precedente care sunt relevante pentru egalitatea de gen și bani care s-au cheltuit. Deci evaluarea de impact care e un pas crucial în acest exercițiu este oarecum împiedicată de faptul că disponibilitatea de cheltuită stă în mâinile statelor membre, ca și colectarea de informații despre <clears throat> ce s-a cheltuit din fonduri. Și asta înseamnă că informațiile sunt uh, împrăștiate dacă există și e greu să știm extante uh, ceva în legătură cu o anumită alocare pentru anumit fond, chiar dacă știi suma precisă, e greu să știi dinainte ce impact poate să aibă. Acestea sunt limitele și între aceste limite Uh, există cele cinci abordări, cele cinci dosare pe care le veți uh, asculta. Chestiunile pe care le discutăm, răspunsurile pe care încercăm să le dăm, cine să beneficieze, deci obiectivul, cât de mult va fi alocat și care este potențialul impact de gen. După cum spuneam, principala limită ține de ce anume în loc cele cinci uh, prezentări, în locul acestor există o analiză a impactului posibil doar la cea care se referă la organismele externe. Iată motivul pentru care fondurile pe care le dă Uniunea Europeană ca donator altor țări în curs de dezvoltare. De ce în acest caz concret am putut și vom fi în stare să spunem ceva substanțial în legătură cu rezultatul sau impactul scontat al alocării. Pentru că a fost întreprins un studiu de către OCDE și veți auzi despre asta mai târziu, în ce privește intensitatea de gen sau atenția de gen sau conținutul de gen al unui sau al sumei totale deci, pe baza acestui document și evaluării precedente, avem o idee în legătură cu ce poate să fie exante impactul evaluat. În alte cazuri, studiile erau prea fragmentate și nu puteam ști de la bun început. Deci acesta e un punct în care cred că e nevoie de acțiune și se poate întreprinde acțiune poate de către această comisie. The five briefing papers concern, I think you, you have... Uh, o preocupare importantă și uh, aveți în față dosarele acestea. Vorba de inevența economică, educație, relații externe, drepturi fundamentale, sănătate, bunăstare și mediu. Structura este cea pe care am anticipat-o deja. Prima etapă în analiză, cine, obiectivul, sau în al doilea rând cât de mult alocarea și în al treilea rând care nu există întotdeauna ce, adică evaluarea de impact. Deci, în prima etapă, cine, analiza de context, e un exercițiu exante, adică se poate face o analiză de context în analiza bugetară, se poate face în mai multe moduri într-un exercițiu exante ce are sens este faptul că, în esență, trebuie să ai o idee în legătură cu principalele diferențe pentru femei și bărbați în rezultatul scontat al unor politici concrete. Cum, de exemplu, și revin la exemplu pe care cunosc cel mai bine despre independența economică, e instruire și fonduri alocate pentru formare. Nu avem fondul viitor, ci avem ceva din trecut. Deci trebuie să știți ce se așteaptă exante, evaluarea de impact a unei anumite alocări bugetare pentru instruire în ce privește egalitatea dintre femei și bărbați. Și în domeniul formării e unul dintre puține domenii în care în trecută că a existat o evaluare și s-a spus că e problematică, s-a spus că formarea prin fondul structural a avut tendința să întărească segregarea de gen și nu să o combată. E un rezultat uh, unde am monitorizat și monitorizarea a, a fost semnificativă. Am încercat să corectăm acest uh, element de dezechilibru care era în modul în care banii erau cheltuiți pentru instruire în diverse state membre. Nu știu cât de mult succes a înregistrat, dar a fost unul dintre rezultatele discutate și una dintre valorile de impact care au avut un efect, dar este genul de lucruri de care avem nevoie. A doua etapă în analiză pe baza unei revizuiri sau o examinare a listei de obiective se inspire la gen, încercăm să vedem. Avem lista de obiective dorite și încercăm să comparăm documentele cu lista și să vedem dacă alocarea resurselor financiare corespunde mai mult sau mai puțin cu lista, ce obiective lipsesc, ce obiective există și așa mai departe. Aceasta e a doua etapă. Și a treia etapă este, după cum spunem, evaluare generală bazată pe exercițiul precedent de a compara lista dorită de obiective și obiectivele reale din instrumentul financiar pe care îl examinați Principalul scop în această fază este în esență că se încearcă să se întrebe care sunt banii alocați pentru diversele instrumente și o să dau un exemplu în ce privește independența economică, cât de mulți bani s-au alocat, de exemplu, pentru un anumit fond. E un exemplu pentru un fond mai mic, nou, care a fost alocat pentru a ajuta în special lucrătorii care uh, sunt deplasați din cauza globalizării pentru a reveni la locul de muncă. S-ar putea să vă întrebați câți bani sunt dați acestui fond, pentru că, după cum vă puteți uh, închipui în perioade de criză, presiunea asupra acestui fond este în legătură cu tipul de locuri de muncă care dispar în primul rând din componenta principală. Deci nu te vei aștepta ca presiunea asupra acelui fond să fie, nu știu precis cum să spun, deși e favorabil pentru femei, s-ar putea să fie corect. E un fond care, întrucât este consacrat se ajută um, lucrătorii sau lucrătoarele care și-au pierdut locul de muncă să revină, mai ales în perioade de criză, ar putea să dea prioritate unor locuri de muncă ale bărbaților. Deci trebuie să fii conștient de faptul că anumite fonduri, anum, anumite obiective care desigur că influențează echilibrul de gen în alocarea fondurilor. O să mă opresc aici pentru că deja am uh, depășit timpul alocat. A treia etapă, impactul scontat al acestor bani cheltuiți și anume este etapa în care suntem în acest exercițiu pe care îl prezentăm astăzi și este faza care lipsește cel mai mult, nu pentru că lipsi analiza, ci pentru că lipsesc informațiile, pentru că structura detaliată a bugetului încă nu e cunoscută și din lipsă de cunoștință sistematice și coordonate în legătură cu impactul real al cheltuielilor care sunt hotărâte de către acest Parlament, cel puțin în ce privește egalitatea de gen. Tack så mycket för det och eh, eh, jag eh, lämnar nu Vă mulțumim. Acum aș dori să Întreb dacă are cineva întrebări sau comentarii. They Det kan också Mrs. Okej, Ok. uh, Mrs. Klass, please. Yeah. Doamna Klass, mulțumesc. Încerc în această dimineață să învăț, iar uh, bugetarea uh, pentru probleme de gen are multe semne de întrebare. Ați spus că inițial trebuie să stabilim obiectivele. O întrebare, putem uh, defini la fiecare obiectiv dacă este pentru bărbați sau pentru femei? Vom asculta mai multe întrebări, iar apoi vom asculta răspunsurile. Doamna Nedelceva. poser quelques questions sur la partie euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să pun și eu câteva întrebări cu privire la aspectele economice și aș dori să îi mulțumesc să mulțumesc pentru prezentare. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în concluziile raportului dumneavoastră se vede că bugetul prevăzut pentru 2014 pentru Fondul Social European trece de la 6,5 cu 6,5% față de perioada anterioară, dar spuneți că nu este vorba de o revalorizare uh, a acestor uh, fonduri uh, pentru, pentru acest domeniu. În ciuda faptului că mm, fondurile cresc la Fondul Social European, în general fondurile au scăzut, mai ales pentru egalitatea de gen. În ceea ce privește fondul de adaptare la globalizare, mergeți mai departe în analiză spunând că Ehm, de obicei sunt avantajați bărbații și nu femeile și spuneți că ar trebui compensat acest lucru reorientând obiectivele Fondului Social European care ar putea să se concentreze mai mult pe acțiuni de egalitate de gen și deci să se reechilibreze lucrurile. Am așadar următoarele întrebări. În primul rând, considerați că utilizarea Fondului Social European pe un singur uh, utilizarea uh, măsurilor pentru egalitate de gen numai într-un singur fond ar fi mai util decât în mai multe fonduri? De asemenea, aș dori să spun, să vă întreb ce se poate face la nivelul comisiei, de exemplu, pentru a favoriza acțiunile legate de egalitatea de gen. Mă întreb dacă nu ar trebui, oare, să fixăm în cadrul Fondului Social European sau a Fondului de Adaptare la Globalizare obiective clare în acest sens. Și, de asemenea, aș avea o întrebare mai degrabă adresată autorilor acestui studiu, și anume de ce nu regăsim o parte de uh, cercetare privitoare la programul Justice. Vă mulțumesc! Mai dorește cineva să adreseze întrebări? Se pare că nu este cazul. Vă rog. Bună dimineața, sunt Natalie Durth de la New Woman from, uh, for Europe. Suntem o serie de asociații din 19 țări europene. Avem 700 de mii de membri la ora actuală. Uh, și avem asociații membre din uh, diferite domenii um, referitoare la femei. Noi am dorit să știm dacă putem uh, avea acces la fonduri de la comisie, pentru că avem nevoie de astfel de fonduri și lucrăm în domenii foarte importante pentru în ceea ce privește femeile și copiii. Am să-i dau cuvântul doamnei Betio pentru a răspunde dar poate că nu am spus foarte clar. Este vorba, în primul rând, de o introducere. Când este vorba de independența economică, vom discuta acest lucru în următoarea uh, sesiune. Ar fi bine ca aceste întrebări să fie adresate după aceea, vă rog. Vă mulțumesc uh, pentru prezentări. Mă numesc Grace Atar sunt uh, președinta Consiliului Femeilor din Malta și uh, sunt aici, uh, reprezint aici Comitetul Economic Social, Comitetul Economic și Social. Aș avea o întrebare cu privire la ceea ce a spus doamna Betio. Dumnezeu spunea că trebuie să fim atenți astfel încât uh, măsurile și proiectele să nu creeze mai multă segregare. Sunt de acord cu dumneavoastră. Iluminați-ne, spuneți-ne cum putem să ne asigurăm că atunci când fondurile sunt utilizate, de exemplu când uh, utilizăm fonduri pentru asigurarea echilibrului între viața personală și cea privată, cum putem să ne asigurăm în din, în propunerile de proiect că nu creăm o mai mare uh, mai mare efort pentru femei, de exemplu, sau că nu creăm segregare. De asemenea, uh, când este vorba de uh, muncă cu normă parțială forțată, uh, de exemplu, cum putem să ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă? Știu că asta nu este, nu are direct de a face cu ceea ce ați uh, subliniat dumneavoastră, dar uh, sunt aspecte practice care sunt importante pentru noi. Acum am să vă dau cuvântul, doamnă Betio, pentru a răspunde întrebările care se referă la independența economică. Ar trebui să își găsească un răspuns după următoarea prezentare. Vă rog, aveți cuvântul. Yes, thank you. I think I was partly... Mulțumesc. Cred că parțial am fost responsabilă de confuzie pentru că am vorbit de independența economică înainte să intru în uh, detaliile prezentării. Da, majoritatea întrebărilor uh, le-am scris. Uh, așadar, voi putea să le adaug la întrebările care vor veni după a doua sesiune, pentru că majoritatea pot primi răspuns sau pot fi reformulate odată ce vom fi discutat despre independența economică. Dar cred că prima întrebare este mult mai generală și o întrebare foarte generală. Și anume, putem diferenția obiective? Pot face... Pot da un exemplu foarte brut, dar foarte eficient și o să vorbesc despre el mai târziu în detaliu. Există acum o țintă de 75% în ce privește ratele de angajare a uh, forței de muncă. E un obiectiv clar, o țintă clară, dar ați luat decizia ai luat decizia să nu diferențiezi între bărbați și femei. Asta poate fi bine, poate fi rău. E o dezbatere aici. Dar problema este că chiar dacă rămâi la decizia de a avea această țintă de 75% pentru 2020, trebuie să știi că în cazul femeilor încep de la 57%. În cazul bărbaților încep de la 58% sau 57-58%. Nu, în, în cazul uh, bărbaților încep de la 70%. Deci diferența este enormă. Da, deci poți și ar trebui să diferențiezi, dacă nu obiectivele, cel puțin procesul prin care concretizezi același obiectiv, realizezi același obiectiv pentru femei și pentru bărbați. Pentru că altfel politica ta uh, nu va avea succes. E o problemă de eficiență, nu de egalitate de gen. Deci când ai astfel de diferențe, nu există altă soluție. Odată ce am spus asta, haideți să ne întoarcem la prezentare legată de independența economică. Îmi pare rău, trebuie să uh, reușesc să o găsesc, această prezentare. Aici, da? Mulțumesc. Dați-mi voie să încep cu lucrurile de bază, pentru că uneori, eh, dacă oferi o imagine mai largă și un concept mai, mai general, asta ajută să nu eh, te blochezi în prea multe detalii. Așadar, ce este independența economică? Eh, independența economică poate fi multe lucruri, dar important de subliniat este că, evident, ea acoperă munca plătită, dar acoperă și munca neplătită și venitul care nu vine dintr-o activitate concretă. Într-o societate bazată pe principii de piață, independența economică duce nu doar la libertatea economică, pentru că știți că e foarte important dacă câștigi bani și poți spune, ăștia sunt banii mei. Dar contează și în distribuția invizibilă a puterii în familie. Și asta ne duce la nevoia de a extinde conceptul. De ce este acest lucru important acum? De ce independența economică este în special importantă pentru femei acum? În primul rând, este importantă pentru Europa uh, în general, fiindcă prin independența economică a femeilor sperăm să realizăm tipul de obiective economice pe care Uniunea Europeană le are, adică prosperitate și, ca să mă exprim mai simplu, cu toții știm dacă rata de angajare a femeilor nu crește, nu se îmbunătățește, sunt mult mai puține șanse ca Uniunea Europeană în general să prospere și economia europeană să prospere. Știm foarte bine lucrul ăsta, uh, slavă Domnului, e un adevăr uh, stabilit. Al doilea motiv este că există pericolul de a pierde realizările din ultimele decenii din cauza crizei. Tema uh, subiacentă aici este că în momente de criză, egalitatea de uh, gen uh, tinde să fie privită ca un lux mai degrabă decât o necesitate absolută ca să nu ne întoarcem la o situație uh, mai veche. Uh, egalitatea este esențială pentru creșterea economică europeană, nu doar pentru uh, femei este esențială. Sper că am oferit aici o imagine interesantă. Acest grafic vă arată în mod sintetic de ce independența economică este în continuare o problemă foarte arzătoare în ce privește femeile. Vedeți Haideți să explicăm ce reprezintă fiecare uh, coloană. Fiecare, uh, e acolo fiecare țară reprezentată, sunt 27 de coloane. Începem cu Malta și încheiem cu Slovenia. Și între ele sunt toate celelalte țări europene. Pentru fiecare țară, lungimea acestei coloane reprezintă reprezintă totalul uh, venitului realizat din muncă. Deci toți banii aduși în casă și de uh, bărbat și de femeie. Așadar, acest grafic se referă doar la cupluri. Totalul acestui venit a fost apoi împărțit ca să vedem diverse tipologii de la țară la țară. Luați, de exemplu, Slovenia, să zicem, ca să nu luăm Malta. Ce? Deci, urmăriți exemplul Sloveniei și după aceea le veți înțelege pe celelalte. Vedeți un albastru închis, o parte albastru închis, acest segment mic de aici, în Slovenia, există un procentaj foarte mic de femei care n-au niciun fel de venituri. Apoi, albastru mai deschis, ceva mai sus. corespunde femeilor care câștigă mai puțin decât bărbații. O să defineți ce înseamnă asta. Apoi, gri. Culoarea gri corespunde uh, cuplurilor unde există egalitate de venituri și apoi roșu Aici roșul reprezintă cuplurile care, în care femeia câștigă mai mult decât bărbatul și negru, verde, închis, cum vreți să-i spunem, în vârf și aici reprezintă cuplurile în care doar femeia câștigă bani. Așadar, dacă mergeți pe această coloană în sus, avansați către teritoriul uh, în care femeia câștigă din ce în ce mai mult până când devine singurul, uh, singura sursă de venit a familiei. Dacă coborâți, e exact pe dos. Deci, care e scopul acestui grafic? Este să vă arate diferențele care există în ce privește capacitatea de a uh, avea un venit în diferite state membre. De exemplu, dacă luați aici Malta, vedeți că cea mai mare parte e ocupată de femeile care n-au niciun fel de venit, 60%, unde în, Slo- în timp ce în Slovenia sunt mai puțin de 20%. Deci puteți să vă alegeți orice altă țară Însă, practic, acest grafic arată că există o variație enormă de la țară la țară. În modul în care cuplurile acționează, deci sunt între cele care uh, există o egalitate, mai mult sau mai puțin, în care amândoi lucrează și câștigă aproape egal, și cei care au altă situație. la fel diferă numărul de cupluri în care doar bărbatul câștigă. Este o minoritate, de țări, o minoritate în creștere în care uh, sunt din ce în ce mai multe femei care sunt singurul uh, câștigător de venit și așa mai departe. Această, acest grafic vă arată trei uh, goluri pe care independența economică trebuie să le umple, pentru că aceste goluri sunt un, mai întâi golul în uh, rata angajării, Uh, golul în ce privește orele lucrate și golul în ce privește salariile. Toate aceste trei probleme, aceste trei goluri contribuie la uh, acest rezultat, la acest tabel pe care îl vedeți aici. Și această imagine vă spune că mai e mult de mers și că sunt enorm de multe variații de la o țară la alta. și ca să vă ghidez prin detaliile acestui dosar privind uh, independența economică, s-au identificat anumite aspecte de, de gen pe care le vom discuta mai târziu, iată sunt aici, și apoi o listă de obiective de gen, uh, obiective cruciale. S-a făcut un efort pentru a introduce această listă în, principalul, uh, în principala declarație de program a Uniunii Europene legată de independența economică și anume strategia UE 2020, precum și strategia de egalitate. Apoi, după ce am făcut acest uh, exercițiu, am încercat să vedem câte din obiectivele alese sunt prezente în acest program și în al treilea rând, să vedem, să ne uităm la diverse instrumente financiare care sunt uh, dedicate implementării acestor programe, cum ar fi strategia UE 2020, și să vedem cât de mult este alocat acestor obiective în uh, diversele instrumente financiare. Instrumentele financiare le-am menționat deja. Uh, principalul este fondul structural și apoi mai sunt și unele minore. Pe unul dintre ele l-am uh, descris mai devreme. Uh, și anume instrumentul care ajută angajații care au fost, uh, care și-au pierdut uh, slujbele din cauza globalizării, deci fondul de adaptare la globalizare și mai sunt și multe altele. găsiți toate detaliile în dosar. Vedeți acum dificultatea acestui exercițiu. Acest tabel este ceva mai complicat și voi încerca să vă ghidez prin el. Scopul acestui tabel este să arate cât de dificil este să identifici dacă obiectivele de egalitate de gen sunt prezente în obiectivele declarate ale acestor programe. Și această dificultate este înrăutățită și mai mult de faptul că, sigur, egalitatea de gen a fost introdusă în toate politicile Uniunii, sau cel puțin așa ni se spune, dar fără prea mult, nu se dau prea multe detalii în legătură cu asta. Deci e foarte dificil să știi dacă aceste programe realmente au și o componentă de egalitate de gen. Exemple? Unul dintre obiectivele de gen pe care le aveți este să reducem uh, diferența în participarea uh, la piața muncii. Deci dacă ne uităm, uh, pe procentajul femeilor care lucrează e de 57-58% din totalul femeilor în vârsta, la, care au vârsta de a muncii, iar la bărbați 70%. Deci unul dintre obiective este reducerea acestei diferențe. 57 la 70. Acum, strategia UE 2020, așa cum este ea formulată în obiectivele ei largi, face acest lucru, conține această prioritate, e un semn de întrebare, pentru că formularea este să se obțină 75% uh, angajare pentru femei și bărbați. Sigur, probabil că nu e chiar așa de greu să treci de la 70 la 75% în cazul bărbaților în perioada de timp care mai rămâne până în 2020. Este oare la fel de ușor pentru femei să ajungă de la 57 la 75, uh, date fiind diferențele uriașe pe care le-am văzut în uh, uh, tabelul anterior? Așadar, este un obiectiv bun, dar cred că are nevoie de mai multă articulare, substanță și detalii pentru a fi adevărat. Pentru că altminteri avem tot dreptul să ne punem un semn de întrebare în, lângă el. Apoi, conceptul de îmbătrânire activă. Un fapt uh, legat de angajarea femeilor și independența lor economică este că rata lor de angajare este extrem de redusă la vârste înaintate. Așadar, în mod corect, unul dintre obiective aici este să abordeze și să rezolve problemele cu care se confruntă femeile mai în vârstă, printre care și accesul la locuri de muncă. Or, în strategia UE 2020 aveți uh, o îmbătrânire activă, dar nu se face nicio referire la gen în legătură cu acest concept. Deci, practic, ca și cum ar fi aceeași chestiune și aceeași problemă și pentru femei și pentru bărbați din uh, toate motivele. Și știm foarte bine că nu e această situație, că situația e foarte diferită și această diferență trebuie să fie exprimată pentru ca programul să fie eficient. Deci asta a fost doar o ilustrare a un, uh, cât de dificil poate fi acest exercițiu. Acum, haideți să ne uităm la bani. Vorbim de foarte mulți bani. Există ceva mai multe detalii în uh, dosar, dar nu multe, pentru că n-am uh, avut prea multe. Deci cifrele sunt, se referă la sumele foarte mari uh, generale. Deci ce am putut noi să facem a fost să ghicim cum va fi distribuit totalul în diferitele uh, capitole, în diferitele subprogramele, strategiei UE 2020 sau alte programe. Și acum, care sunt faptele? Așa, în principiu, lucrurile arată foarte bine, pentru că bugetul total pentru Fondul Structural European a crescut. O informație pe care nu v-am dat-o este că Fondul Structural European reprezintă cam 94% din toate fondurile care sunt relevante în acest domeniu, nu? Așadar, asta este ținta noastră, asta ne interesează. Sigur că ne interesează și alte programe mai mici, pentru că pot fi mai țintite spre problemele femeilor, dar banii adevărați aici sunt, în Fondul uh, Structural European, pentru că reprezintă mai mult de 95% din total. Vestea bună este că acest fond a fost uh, crescut și a fost uh, extins. Creșterea este reală pentru că ține cont și de inflație și și comparația pe care o vedeți este clară. Deci e vorba de bani reali și în uh, putere uh, de cumpărare, uh, dacă vreți. Și bugetul general care acoperă obiectivul de independență economică este de 90,7 miliarde. Asta înseamnă cam 90% din uh, suma totală propusă de comisie și cam 27% din totalul pentru politica de coeziune. Deci vorbim de foarte mulți bani. Și după cum puteți vedea, a existat o creștere de cam 7%, în, în timp ce pentru politica de coeziune creștere cam de 6%. Întrebarea este, în general vorbind, este acesta, o, este acesta o veste bună pentru obiectivele de gen? Da și nu. Ă, știm totalul și atâta tot. Deci trebuie să ne asigurăm că totalul este bine alocat. Deci, într-adevăr, avem mai mulți bani, depinde de noi să ne asigurăm că aceste fonduri sunt cheltuite așa cum ar trebui. Apoi, există motive să rămânem în alertă și să rămânem atenți și să creștem monitorizarea de gen. De ce? Pentru că dacă ne uităm la trecut, la ce s-a întâmplat în trecut și există studii care susțin această idee pe care o voi enunța, uh, atenția specifică dată problemelor de gen a scăzut în cadrul financiar multianual de-a lungul anilor și practic fondurile alocate în mod specific unor obiective de gen explicite au scăzut de-a lungul anilor în cadrul uh, multianual. Acesta este un motiv pentru care trebuie să rămânem vigilenți. Și asta s-a întâmplat în ciuda faptului că totalul fondurilor a crescut. Deci fondurile cresc, dar nu vrem ca atenția față de acest subiect să continue să scadă și alocarea unor fonduri specifice să continue să scadă. Și apoi, cadrul uh, anual, multianual, cadrul financiar multianual se concentrează și pe angajarea directă, fără să abordeze posibile obstacole care să blocheze accesul femeilor la uh, locuri de muncă. De exemplu, probleme cum ar fi uh, nevoia de a oferi îngrijire copiilor. Așadar, avem nevoie să subliniem faptul că Trebuie să avem în permanență această perspectivă de gen și avem nevoie de un proces de monitorizare puternic pentru a vedea cum se va aloca această sumă totală în viitorul uh, apropiat. Și nu vreau să citesc acest uh, uh diapozitiv de la un altul, vreau să vă transmit ideea. De ce este uh, important. E important pentru că e vorba de foarte mulți bani, dar e mai mult de atât. În mod normal, tipul de acțiuni care sunt cruciale pentru independența economică din cauza subsidiarității sunt în mâinile statelor membre. Ce poate face acest fond este să aibă un rol uh, cheie, un rol de semnalizare, un rol simbolic. Deci dacă fondurile structurale dau atenție acestor obiective de a cheltui astfel banii și de a avea mai multă egalitate de gen pe care de consecință, atunci acesta va fi un exemplu și un imbold pentru ca și statele membre să facă același lucru. Așadar, de aceea este important să păstrăm uh, uh, să punem în continuare accentul pe modul în care aceste fonduri sunt alocate. Trebuie de asemenea să fim uh, conștienți că pierderea din vederea obiectivelor și pierderea concentrării pe egalitate de gen se întâmplă, e mai probabil, sunt mai probabile atunci când delegi mai mult uh, competențe către statele membre. Asta nu trebuie să uităm. Cred că deja am uh, uh tras concluziile și uh, aș spune doar în încheiere, aș rezuma ce am spus legat de criză cred că în vremuri de criză, cum sunt cele pe care le trăim, este chiar mai important să subliniem că egalitatea de gen este necesară pentru a relua creșterea economică și faptul că egalitatea de gen uh, e privită ca un lux este o atitudine absolut anacronică și care afectează lucru pe care economiștii îl înțeleg și sper că și la nivel politic se înțelege din ce în ce mai mult. Să sperăm că vom avea lucruri mai bune și mai concrete de fonduri în viitor. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru prezentare și acum deschidem discuția mai întâi pentru membrii și dacă mai avem timp și pentru alte persoane. Mrs. Giannakadakis. Doamna Cernacadakis. Trebuie să răspund și la întrebările precedente sau la sfârșit? Luăm întâi toate întrebările și apoi vom răspunde și la cele de acum și la cele precedente. Ok, thank you. Mulțumesc pentru prezentare. A fost foarte interesantă. Aș vrea să vă întreb unul dintre eh, graficele foarte interesante a fost cel cu câștigurile și cu împărțirea pe țări și evoluția Atunci când ați făcut analiza, ați ținut cont de eșantion, ați folosit și vârsta femeilor, pentru că există etape în viață în care femeia nu poate să câștige bani. Un alt aspect în legătură cu îmbătrânirea activă. De ce ne trebuie o trimitere la gen acolo atât de mult? Pentru că înțeleg trimitere la gen când ești mai tânăr și ai lucruri în viață care te afectează și modul în care funcționezi și lucrezi, dar pe măsură ce îmbătrânești, să zicem, în orice caz, după vârsta de 60 de ani, femeie sau bărbat, nu prea mai contează. Când te duci la serviciu. Cred că trebuie să ne gândim și la alte opțiune, pentru că ocuparea, um, bărbați sau femeile, facem împreună, cel puțin eu și cu soțul meu, facem în cea mai mare parte a timpului. Deci de ce ne mai trebuie această perspectivă? Președinte, doamna Suvăr. Um, é com alguma preocupação que percebo que... Da, văd cu oarecare îngrijorare că preocupările din documentul nostru corespund perspectivei prezentate de către experta noastră. Aș avea o întrebare, nu știu dacă puteți să-mi răspundeți la ea. Am să încerc să mă exprim cât se poate de clar. Este ceva curios în acest moment de criză. Și asta în ceea ce privește sumele. Dacă ne uităm, câte femei nu au venit? Avem indicatori în diferitele state membre de ce uh, aceste femei nu au un venit, de ce nu au niciun câștig, sunt uh, șomere sau au decis să-și organizeze viața familială astfel încât soțul să lucreze și ele să se ocupe de copii. Este un uh, ceva de ordin cultural? Există diferențe între state? Is there anybody else? Mai dorește altcineva să adreseze întrebări? Nu? Atunci puteți răspunde și la întrebările precedente din partea doamnei Nedălcevă. Um, I start in order of... O să încep în ordinea care s-au pus întrebările. De fapt, ambele seturi de întrebări se referă la grafice. Am explicat doar jumătate din ce ar fi trebuit în legătură cu imaginea. <clears throat> Aici e restul explicației. Diagrama prezentată se referă la cupluri de vârstă activă în linii mari. Deci factorul vârstă este un control. Deci nu e vorba de toți și doar cei care sunt la vârsta de ocupare. A doua întrebare. Aceasta era prim. Adică nu am amestecat și pensionari și prea tineri, ci sunt cei care sunt la vârsta în care de obicei sunt la serviciu. A doua întrebare era mai de fond, pentru că se referea la îmbătrânirea activă. Asta depinde de țara din care provin bătrânirea activă. Femeile și bărbații la 50 de ani, la 60 de ani și bărbații, dar în special femeile, se ocupă de nepoți, dar în anumite țări la această vârstă se ocupă de cei mai în vârstă. Când, de exemplu, există o prevedere care prelungește vârsta de pensionare, ceea ce e corect în general pentru independența economică, trebuie să îți pui și întrebarea ce se întâmplă în țara respectivă. Pentru că, într-un fel, iei resurse de la ceva care e îngrijirea pentru cei vârstnici, chiar și în mod informal, și cer femei respective să pun acele resurse de timp la muncă, ceea ce, pe de o parte, e un lucru bun, dar e nevoie de un fel de, nu știu cum să vă spun, programe de îngrijire, pentru că trebuie să știi dacă ceri mai mult femeilor de acolo să rămână în forța de muncă, e nevoie de programe care să le ajute să se ocupe de persoanele în vârstă, pentru că cineva trebuie să o facă s-ar putea să spuneți că asta privește din nou ocuparea. Da, e adevărat, dar esența independenței economice și a lucrării se referă la ocupare. Oricum, acest exemplu vă spune foarte clar cât de mult se leagă ocuparea de îngrijire și dacă ai obiective de ocupare, nu le poți disocia de un fel de muncă neplătită care e și în îmbătrânire activă. Sunt și alte chestiuni legate de sănătate, dar oarecum minore. Acum să răspund la a doua întrebare. Da. Și pe noi ne îngrijorează același lucru, dar partea bună este că e în proces pentru că alocarea încă nu există, deci încă mai e spațiu în care să ne luptăm. Sumele sunt mai mari, asta e vestea bună. Și aș vrea să subliniez perspectiva optimistă și nu pe cea pesimistă, pentru că există motive de optimism. În ce privește întrebarea legată de diagramă. Da. Majoritatea femeilor care nu erau acolo, nu pentru că erau șomere, ci pentru că optaseră între ghilimele sau au fost obligate să aleagă, nu știu chestiunea opțiunii e discutabilă, dar au ales, să zicem, să nu muncească. Și e doar o, o familie în care numai bărbatul câștigă pâine. Dar nu e nicio distinție în grafic între această situație, adică în care ele au ales să nu muncească și faptul că nu lucrezi pentru că ești șomer, pentru că ambele sunt puse la un loc. Trebuie să se facă atunci o diagramă separată pentru a face această distinție. Acum e clar? V-am răspuns la întrebare? Deci e o analiză dar în grafic cele două situații se puse la un loc, șomajul și faptul că nu ești activ. Revenind la întrebarea precedentă, cred că am încercat să răspund la întrebarea în legătură cu diferențierea de obiective și sper că am reușit într-o oarecare măsură atunci când am prezentat obiectivele la egalitatea de gen și am încercat să spun cât de dificil e apoi să iei acest obiectiv și bazându-l în truchipat sau materializat în uh, strategia UE 2020, deși e formulat destul de general. Sper că am răspuns la întrebare și da, e important să există obiective separate pe gen sau cel puțin un proces care să se ocupe de aceleași obiective, dar un proces care să se ocupe separat de bărbați și de femei. Apoi îmi pare rău, dar mi-am notat cam succint întrebarea despre fonduri și nu sunt sigur aici de ce ne concentrăm pe fondul social european. Nu sunt convinsă că asta era întrebarea. Eu așa mi-am notat că ar fi o întrebare. Ați văzut, pentru că în esență reprezintă 94% din bugetul pe care puteți conta pentru intervenția economică. Dacă ne ducem la alte obiective, s-ar putea să aveți dreptate, că există fonduri mai mici care poate să mai pertinente și e mai ușor de făcut lobby pentru femei, dar nu trebuie să pierdem perspectiva asupra faptului că dacă vrei să se facă un lucru major, aceasta e sursa principală de fonduri. Apoi, uh, îmi pare rău, din notițe nu mai știu nimic precis. Dacă mai aveți alte întrebări, vă rog să le reformulați. Și o să încerc să vă răspund. Okay, we take one, one more question here. Mai luăm o întrebare, spune președinte, de la Institutul Belgian pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților. Am o întrebare în legătură pentru că v-ați concentrat de mult pe Fondul Social European. Am dreptate să cred și s-a ținut cont în analiză de acest lucru că atunci se face o solicitare de fonduri de la Fondul Social European, există anumite criterii privind egalitatea de gen de care trebuie să se țină cont. De exemplu, știu când cer anumite finanțări pentru proiecte, există anumite criterii pe care trebuie să le îndeplinească înainte de a primi fondurile. Trebuie să răspundă la anumite întrebări. Și știu că există un proiect la care a existat un consiliu de gen care ține un seminar pentru toate proiectele posibile. Trebuie să-și facă niște teme de casă, să-și rescrie proiectele, ținând cont de dimensiunea de gen. Ați ținut cont în analiză de acest aspect? Este o obligație concretă pentru întreaga Uniune Europeană sau e ceva specific pentru împrumuturile de la Fondul Social European și atunci la bugetizarea reală să integreze această perspectivă la toate proiectele? Poate este atunci noul cadru financiar uh, multianual un, o ocazie ca acest uh, lucru să fie subliniat și mai mult și să se facă lobby în acest sens? Vă mulțumesc că gândiți că putem intra în astfel de detalii mărunte. Nu putem, dar sper că tot voi putea răspunde la întrebarea dumneavoastră. Este perfect adevărat că există obiective de gen, unele explicite, puține, și unele implicite în uh, strategia UE 2020, din simplul motiv că toată lumea știe că este absolut crucial să avem o creștere a participării pentru reluarea creșterii în Europa. Deci evident că există ceva. Exista și un fel de diviziune a muncii între strategia UE 2020 și strategia pentru egalitate, prin care s-a înțeles că obiectivele clare de egalitate stabilite în strategie ar trebui să fie reflectate în strategia 2020. Știm cu toții asta. Dar revin acum la scopul acestui exercițiu. Care a fost scopul? Să ne uităm la bani, la cifre. Să vedem cât de mult, cât de limpede e procesul. Mai întâi, cât din aceste cifre se alocă pe obiective, care chiar dacă nu direct se adresează femeilor, sunt relevante pentru egalitatea de gen, în primul rând. Și în al doilea rând, procesul care duce la cheltuieli și monitorizarea impactului acestor sume sunt bine definite din perspectiva de gen? Mai întâi, n-am putut nici măcar să ajungem, de fapt, la a doua fază, iar în a treia fază, aceasta depinde foarte mult uneori ține de țară, deși pot exista directive generale, linii directoare, orientări. Puteți înțelege că apoi implementarea concretă diferă de la o țară la alta. Iată de ce am insistat atât de mult pe faptul că e esențială monitorizare. Deci vă mulțumesc pentru exemplu foarte bun. Sper că poate fi un exemplu și pentru alte țări și exemplul dumneavoastră din Flandra dar există și locuri în care nu se întâmplă și e foarte important să se țină cont de asta. Președintele, mulțumesc. O să mai dau posibilitatea, dar va fi ultima persoană, chiar ultima care va lua cuvântul, pentru că deja suntem în întârziere. Doamna Ata, dar vă rog foarte pe scurt, cu întrebarea și răspunsul foarte pe scurt. Cred că știți cu toții de faptul că Comisia face o reformă a fondului structural european, diverse programe grupate altfel cu ideea includerii inovației sociale cu reforma modelului social european. Vă gândiți, țineți cont de aceste schimbări, pentru că în comisia noastră ne îngrijează foarte mult aceste schimbări, pentru că nu e nimic concret. Chiar și din perspectiva de gen suntem foarte îngrijorați. Mulțumesc. Nu pot decât să vă spun că sunt de acord. A fost într-adevăr un răspuns scurt. Sunt impresionat. Mulțumesc foarte mult, doamnă Bertiu, pentru prezentare și acum trecem la punctul următor și urez bun venit următor, următoarea vorbitoare, Doamna Melders, sper că v-am pronunțat bine numele, aveți cel mult 15 minute pentru a prezenta, analiza rezultatele în educație și formare. Aveți 15 minute la dispoziție. commencer, euh, bien que les slides soient en anglais. Donc, euh... Voilà, <laughs> ce sera plus facile comme ça. Donc en fait, moi... Bun, eu o să vă prezint de fapt documentul care a fost realizat în ce privește educația și formarea profesională. Ah, uh, să de... Aplicând acestui domeniu metodologia pe care doamna Vetiu va prezentat-o. Așadar, e vorba de a determina obiectivele pe care le putem uh, identifica în, uh, în ce privește educația și formarea din punct de vedere a legalității de gen, să vedem în programe care sunt cele care au legătură cu educația și cu formarea și să vedem în ce măsură există, pe de o parte, răspunsuri la aceste obiectivuri obiective de, uh, din partea unor uh, programe particulare și să determinăm sumele care sunt programate și care sunt cele care ar putea răspunde la aceste obiective pe care le-am identificat. Intervenție fără microfon. Microfonul este restabilit. Așadar, în domeniul educației și formării profesionale, ne aflăm într-un teritoriu special, în măsura în care articolele 165 și 166 din Tratatul de la Lisabona, uh, capitolul Educație, Formație Profesională, Tineret și Sport, precizează clar uh, limitele posibilității de acțiune a, statelor membre, a Uniunii Europene față de statele membre, în sensul că statele membre sunt competente să uh, își uh, stabilească politicile și să-și organizeze sistemul de învățământ. Așadar, există o limită în ce privește posibilitatea de acțiune de la nivel european. Totuși, articolele precizează că atât în domeniul educației cât și al formării profesionale există o acțiune de susținere pe care Europa o poate oferi, așadar tot ce privește subsidiaritatea, și că Europa va susține formarea profesională în ce privește inserția și reinserția pe piața muncii. Așadar, această legătură între educare, formare și piața muncii a fost întotdeauna în centrul activităților Europei. Educația a fost multă vreme considerată prin mijlocul de a facilita integrarea sau reintegrarea pe piața muncii. Deci acesta este modul în care s-a conceput educația și formarea profesională în Europa foarte mult timp. E adevărat că, în comparație cu aceasta, strategia Lisabona uh, din 2000, care avea drept obiectiv să facă din Europa o societate a cunoașterii, sublinia lipsurile pe care le are populația europeană în ce privește formarea profesională și această strategie a dat totuși o nouă dimensiune eh, voinței de a interveni în domeniul formării și educației, dar întotdeauna într-un mod eh, eh, care respectă capacitățile și responsabilitățile statelor membre. Așadar, se poate spune că în acest nou program, educația este privită ca un mijloc de uh, reinserție pe piața muncii și dacă educația a fost văzută astfel încât uh, ca un instrument uh, care să crească participarea femeilor la piața muncii. Este adevărat că atunci când examinăm datele Eurostat, de exemplu, care arată ratele de angajare din punct de vedere al nivelului de educație, nu este niciun dubiu. Cu cât femeile sunt mai educate, cu atât au posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă și începește acest obiectiv de a crește angajarea până la 75% angajarea femeilor, este clar că posibilitatea de a uh, crește nivelul educației va avea o influență directă asupra acestuia. În ce privește instrumentele pe care le-am uh, studiat. Primul instrument este, în mod evident, voi folosi cuvânt, cuvântul termenul precis, noul cadru strategic de cooperare europeană în domeniul uh, educației și formării, care se găsește aici în această prezentare PowerPoint. Education and Training 2020, uh, Educație și Formare 2020. Așadar, primul lucru în legătură cu acest document, lucru care este destul de îngrijorător pentru studiul nostru, este că nu se pun chesti- chestiuni de uh, egalitate de gen. Uh, e o mică primă frază în documentul introductiv unde se precizează că uh, ar trebui să ne ocupăm și de egalitatea de gen în acest domeniu, însă restul documentului nu spune nimic despre asta. Și asta deja e destul de surprinzător. Uh, din contră, e adevărat că majoritatea documentelor europene în ce privește politici cum ar fi faia de parcurs, uh, pentru egalitatea între femei și bărbați 2006-2010, în strategia de egalitate 2010-2015, de asemenea, în ce privește formarea și educația în Europa, deci în toate aceste documente ca și uh, în, în documentul prin bugetul pe, până pe 2020, se pune problema uh, de gen și inegalitatea femeie-bărbat. Uh, totuși, este programul pentru 2020 și există o lipsă. Primul lucru este că dacă încercăm să tragem concluzii uh, în legătură cu situația în cele 27 de state membre. E foarte dificil să uh, stabilim puncte comune uh, atunci când situația e foarte diferită. Așadar, măsurarea inegalității bărbați-femei în sistemul european de educație și formare e foarte dificil de realizat și trebuie să fim destul de prudenți atunci când începem, încercăm să tragem concluziile generale. Hmm. Pornind de la studiile făcute de Comisia Europeană și de alte instituții, se pot identifica șase domenii în care există mari diferențe între femei și bărbați și pe baza acestor uh, diferențe au fost create cele șase obiective care vor fi identificate și comparate cu ceea ce există în programe și în bugete în legătură cu aceste puncte. Primul tratează diferențele între cunoștințele de bază între băieți și fete la nivelul uh, învățământului de bază și învățământului secundar. Și aici uh, studiul PISA care a fost făcut de OCDE uh, indică niște lucruri extrem de importante în ce privește diferențele dintre băieți, bărbați și femei sau în acest caz dintre băieți și fete și anume că este o diferență foarte puternică în favoarea fetelor în ce privește lectura. Uh, diferența e cam de 39%. Sigur, sunt variații de la țară la țară, dar aici, clar, fetele au uh, uh, un mare avantaj în ce privește lectura și înțelegerea textelor și acest avantaj crește. Dar au un mic dezavantaj uh, la matematică, însă acest dezavantaj este foarte uh, mic dacă este să comparăm cu diferența la scris și trebuie spus că în cazul științelor exacte există o egalitate între fete și băieți. Deci ăsta ar fi primul punct și vom constata. Deci prima întrebare pe care trebuie să ne o punem. Uh, există acțiuni în acest domeniu și Există bugete alocate pentru a aborda și a rezolva efectiv aceste probleme. Al doilea punct se referă la abandonul școlar și la faptul că există mulți tineri care părăsesc școala fără să aibă vreo diplomă sau vreo calificare și în acest domeniu uh, uh, există date care arată că un procentaj important de tineri părăsesc școala și din nou aici dezavantajați sunt băieții pentru că abandonul școlar este o problemă care uh, se manifestă mai pregnant în cazul băieților decât a fetelor în majoritatea țărilor. Acum, în ce privește uh, învățământul general, aici este un punct uh, importantă. Există voința de a crește acest uh, nivel de educație și aici care ar fi diferențele dintre băieți și fete? Ei bine, sunt diferențe de orientare. E vorba de o segregare orizontală care apare acolo uh, între materii și chiar între uh, cursurile alese. Vom vedea mai mulți, de, mai mulți băieți în învățământul profesional, deci le, care primesc o calificare uh, timpurie, pe când fetele sunt mai degrabă încadrate în învățământul general. În al patrulea rând, învățământul superior, există această tendință în Europa peste tot, fetele sunt mai numeroase decât băieții în, uh, la nivelul de educație superioară. de deci 55% sunt fete în învățământul superior din Europa și sunt mai numeroase și în, când vine vorba de cei care obțin o diplomă efectiv după aceste studii. Așadar, există o diferență în defavoarea bărbaților și acest procentaj uh, continuă să crească. Comparativ cu asta, există și diferențe importante pe care le constatăm și este un fenomen care merită atenție. Punctul 5 constă din analiza materiilor pe care le studiază tinerii și uh, specializărilor acestora. Și băieții și fetele se vede clar că nu urmează aceeași filieră de studii în învățământul superior, iar femeile nu reprezintă decât 30% dintre studenți în domeniul ingineriei, matematicii, eh, tehnicii sau informaticii. Așadar, sunt eh, domenii în care femeile sunt mai puțin numeroase eh, decât bărbații, spre deosebire de toate celelalte domenii unde situația este exact uh, invers. Ultimul lucru, tot ce înseamnă participare la uh, formarea profesională de-a lungul vieții, aici se observă că femeile sunt mai puțin dispuse să primească acest tip de uh, educație, de formare, decât bărbații. Deci este un uh, ecar pe care îl constatăm peste tot și conform metodei definite vom încerca să vedem în principale documente europene dacă aceste obiective sunt îndeplinite sau sunt luate în considerare. Și aici ne dăm seama că, al doilea, că primul obiectiv și anume această diferență între cunoștințele de bază nu este uh, luat în considerare și nu este menționat în principale documente, că, din potrivă, există obiective uh, care sunt uh, legate de abandonul școlar și acesta apare în cele mai multe documente, însă e vorba de o manieră foarte neutră de tratare în strategia 2020. Acolo se fixează obiectivul de a reduce abandonul școlar la 10%. Fără a preciza dacă e vorba de fete sau băieți, este menționată în strategia pentru egalitate, dar nu există obiectiv și, dacă vreți, acesta este un punct uh, subliniat, dar nu există obiective de gen. Apoi, creșterea participării femeilor în uh, formarea profesională. Acest punct este citat în strategia pentru egalitate, dar din nou nu există niciun obiectiv de gen și obiectivul uh, Educație superioare, din nou, nu este diferențiat pe gen. Obiectivul este de a avea 40% din populație cu o diplomă, populație între 30 și 34 de ani, deci să aibă o, o diplomă de studii superioare. Problema slabei reprezentări a femeilor în unele domenii este menționată în strategia pentru egalitate, dar fără să există obiective precise și uh, aceea situație o avem și în ce privește obiectivele, obiectivul de a crește participarea femeilor la activitățile de formare profesională pe durata întregii vieți. Așadar, uh, nu există obiective specifice în aceste uh, documente și asta este ce s-a spus înainte că trebuie obiective specifice. Cele două programe care se referă la Uh, cea mai mare parte a educației sunt Erasmus pentru toți și Fondul Social European. Văd că nu mai am foarte mult timp și o să încerc să fiu mai sintetică. În programul Erasmus pentru toți, care are un buget de 19 miliarde de euro, ne dăm seama, citind acest program în statele în care el funcționează, că nu există nicio referință la gen, de gen, nu există nicio strategie specifică dedicată femeilor sau bărbaților, nu există niciun fel de alocare bugetară specifică pe această temă și nici acțiuni bugetare specifice uh, prevăzute uh, în domeniul legalității de gen. De fapt, nici măcar nu există uh, utilizare uh, diferențiată, defalcată a datelor pentru a vedea uh, evoluțiile femei-bărbați. Sigur, nu e cazul Fondului Social European, de care am vorbit deja. Acolo uh, problemele de gen, de egalitate de gen sunt bine reprezentate și sunt programe care au obiective precise și se prevăd acțiuni care vor fi implementate pentru a încerca să se uh, șteargă aceste diferențe. Așadar, acest tabel confirmă ceea ce am spus. Aveți în stânga cele cinci obiective. Se vede că tot ce este prevăzut în Erasmus pentru toți uh, e zero, practic. Deci nu e prevăzut nimic. În ce privește egalitatea de gen, am vorbit mai întâi de instrumente financiare. În ce privește instrumentele financiare, practic nu este niciun fel de documentație. Deci, ă, asta înseamnă că posibilitățile sunt încă deschise, ar putea să apară în viitor astfel de documentație. La nivelul Fondului Social European există am identificat faptul că din totalul fondului 25 de miliarde ar putea fi Uh, considerate că au legătură cu domeniul educației și formării, dar n-am reușit să uh, defalcăm această sumă și să o atribuim unor acțiuni specifice și, uh, din nou, toate domeniile și toate obiectivele identificate, nu, nu toate domeniile și obiectivele identificate sunt luate în considerare. Pentru a încheia, aș vrea doar să subliniez acest lucru. Doar fondul social în acest stadiu are efectiv o abordare a egalității de gen și ar putea să dea dovadă și de eficacitate în ce privește unele dintre obiectivele identificate, dar nu toate. Există obiective care nu sunt luate în considerare în strategia europeană. Așadar, în Erasmus pentru toți nu e nimic, deci totul rămâne de făcut, dar încă se poate face acest lucru pentru că suntem abia la începutul procesului și în domeniul educației și formării Uh, ne confruntăm realmente cu o dificultate foarte importantă dacă încep, încercăm să aplicăm uh, tehnica bugetării uh, de gen, pentru că nu avem uh, instrumente. Mulțumesc și mă scuzați că am vorbit atât de mult. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult, domnul Melders. Voi uh, deschide acum uh, dezbaterea, dacă dorește cineva să pună întrebări, domnule Johansen. Vă mulțumim pentru această prezentare foarte interesantă cu privire la domeniul educației. Eu sunt un profesor în uh, educația, în formarea adulților și de aceea m-au interes, interesat aceste informații. Mm, m-am ocupat mult de probleme ce țin de formare și de educație din perspectiva formării adulților în ceea ce privește bugetarea în domeniul egalității de gen este vorba și de competențe. Nu este o competență a Uniunii Europene, ci a statelor membre. De multe ori nivelul regional sau local este competent pentru asta. De aceea am o întrebare. Și anume, în uh, marile, în, în domeniile principale bugetare, formarea este prevăzută în, uh, în Fondul Social European, uh, dar și în fondurile pentru dezvoltare rurală și în altele. Ar trebui oare să Încercăm pe termen mai lung să avem o influență? În legătură cu domeniile în care educația joacă un rol, domeniile din buget, unde ar trebui să, să, fim, să luăm în considerare mai puternic această perspectivă? Fondul social, Erasmus, uh, Uh, dezvoltarea rurală, peste tot există această dimensiune a educației, dar există și alte dimensiuni și de aceea și vrut să aud opinia dumneavoastră. Oare toate domeniile se ocupă la fel de puțin de uh, bugetarea aspectelor ce țin de gen? Uniunea Europeană este uh, responsabilă pentru foarte multe domenii bugetare. Mulțumesc. Am analizat punctele de la 1 la 6 și pare să existe un semn că la un moment dat din formarea atât a bărbaților și a femeilor apare un moment în care fac o alegere în ceea ce privește cariera. Există programe care um, să ofere ghidare uh, pentru carieră, consiliere pentru carieră în funcție de gen în ceea ce privește uh, educația superioară. Lipsa anumitor specialiști ar putea să uh, aibă mm, ca sursă lipsa acestei ghidări la care mă referam, acestei consilieri femeile poate nu sunt în uh, știință, în cercetare, nu sunt atât de active, tocmai pentru că poate au atâtea uh, sarcini uh, în viața privată. Încercăm să ne referim la diferite... Abordăm aceste probleme de diferențe de nivel? Vă mulțumesc. Doamna Grebval. Mulțumesc. <clears throat> consider că ceea ce dumneavoastră arată într-adevăr marea problemă a politicii europene în ce privește egalitatea între genuri și anume fragmentarea. Se vorbește despre educație, când se vorbește despre egalitate între femei și bărbați, dar nu se vorbește despre egalitate despre femei și bărbați când e vorba de educație și analiza bugetară scoate și mai mult în evidență acest lucru atunci când ne uităm la cifre. Deci, în mod mai general, aș vrea să fac legătura cu prezentarea precedentă și chestiunile de independență economică. Pentru că, de fapt, ce spuneți dumneavoastră în materie de educație arată investițiile enorme pe care statele membre le fac în materie de egalitate pentru educarea fetelor și după aceea faptul că toate aceste talente se pierd, femeile nu sunt pe piața muncii sau nu în mod egal și îmi punem întrebarea dacă dintr-un punct de vedere mai global, <clears throat> bugetizarea sensibilă la diferențele de gen ar putea să fie utilizată pentru a dacă da, se investesc bani pentru fete în educație, dar aceste investiții enorme care într-un mod sau altul se pierd pentru că există inegalități enorme în materie de salarii, pensii și așa mai departe dacă au existat studii, cercetări pentru a valorifica și arăta cum investițiile efectuate în materie de educație ar trebui să continue și să fie întărite pentru a se regăsi apoi atât pe viața muncii cât și mai general ca independență economică a femeilor. Mulțumesc. I will now give the final words to... Voi da acum uh, cuvântul pentru răspunsul doamnei Mulder. În ceea ce privește problema subliniată de dumneavoastră, am subliniat și eu că e vorba capacitatea, responsabilitatea statelor membre de a-și formula programele și de a le aplica, dar Știm de asemenea și intervenția domnului din sală a arătat că dacă în documentele europene se insistă ca noțiunea de gen să fie incorporată, totuși multe țări sunt sensibile la aceste argumente și aplicarea lor atunci când au responsabilitatea de a face o opțiune la anumite fonduri. În ce privește întrebarea în legătură cu opțiuni, la comisie există o întreagă echipă care se ocupă de subiectul femei și științe. M-am ocupat la m-am ocupat de uh, um, ce se întâmplă în uh, bazele de date pentru 2009 și acum 2011 și legătura cu grupul de la Helsinki, să avem întâi informațiile cuantificate, cifrele care sunt o primă necesitate pentru a identifica problema. Și în legătură cu asta, aceste stereotipuri și faptul că există mai puține femei în anumite domenii. E vorba de nu toate științele, pentru că în biologie sunt femeile majoritare, lucrurile se și schimbă, dar în acest sens există o politică de sensibilizare în orice caz promovată destul de intens din partea Comisiei Europene, care finanțează și programe de cercetare specifice pentru asta să încercăm să vedem de ce în inginerie și în informatică aceste domenii tehnice rămân oarecum izolate, pentru că în alte domenii, cum ar fi medicina, femeile sunt deja majoritate de departe în majoritatea țărilor, în timp ce erau minoritare în urmă cu 20 de ani. Deci lucrurile evoluează, dar mai rămân aceste nuclee dure în toate țările și multe țări întreprind acțiuni și Europa pentru sensibilizare în acest sens și finanțează foarte multe studii în legătură cu acest subiect. În fine, în ce privește incluziunea în uh, ocupare, e adevărat că noi constatăm că femeile sunt tot mai educate și nucleele dure de inegalitate pe piața muncii persistă. E vorba de diferențele salariale între genuri, ceva care scade foarte ușor sau stagnează mai degrabă în majoritatea țărilor și în acest sens există problema legăturii. S-a spus cu 20 de ani în urmă că atunci când o să fie educate femeile, toate aceste aspecte o să dispară și de fapt constatăm că nu s-a întâmplat așa, deși pe piața muncii acum există și o anumită dualizare între femei. Femeile care fac carieră și apoi sunt celelalte femei. Sunt grupuri care reușesc, să zicem, să facă niște progrese semnificative și unele nu. Oricum, aceste inegalități sunt stagnante în aceste domenii în ce privește salariile. Vă mulțumim foarte mult, doamna Mulder, pentru prezentarea dumneavoastră. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Voi da acum cuvântul doamnei Liberachi, care va prezenta analiza dumneiei pentru sănătate, bunăstare și mediu. Aveți, la fel ca și ceilalți vorbitori, 15 minute la dispoziție. Știu că uneori poate părea dificil uh, când aveți foarte multe lucruri de spus să respectați timpul și înțeleg asta, dar am să vă rog totuși să încercați să vă rezumați la 15 minute. Aveți cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult, voi face tot ce îmi stă în putință Când este vorba de sănătate, bunăstare și mediu, prima întrebare la care ne gândim, care este relevanța acestor aspecte din punctul de vedere al genului? Evident că acestea sunt aspecte foarte importante, dar unde intervine genul? Abordarea pe care o avem sugerează că aceste domenii sunt esențiale pentru calitatea vieții, vieții pentru bărbați și femei dar că pot fi și surse ale inegalității de gen, atât din punct de vedere direct, cât și din punct de vedere indirect. Știm cu toții, după cum s-a spus și mai devreme, că în domeniul sănătate, bunăstare, mediu, domeniul competențele sunt în general la statele membre se aplică principiul subsidiarității și o mare parte a măsurilor sunt decise la niveluri naționale, regionale și așa mai departe. Totuși, noi credem că Uniunea Europeană poate avea o contribuție importantă printr-un efect de pârghie indirect și Um, credem că Uniunea Europeană poate avea un impact potențial mai mare decât ceea ce ne spun cifrele și sumele de bani. Cu alte cuvinte, se pot aloca sume relativ uh, mici de bani, și, dar se poate avea o mai mare influență prin influențarea modului în care gândesc oamenii uh, în acest domeniu. Un alt aspect când vorbim despre sănătate, bunăstare și mediu și aspecte de gen este faptul că aceste lucruri au caracterul de bunuri publice. Este foarte greu să le atribuim doar unor grupuri și nu altora. De asemenea, există foarte multe așa numite externalități, ceea ce creează o oarecare confuzie. De asemenea, când este vorba de cercetare și inovare, suntem, for, suntem obligați să analizăm situația pe termen lung. Cu cât mai îndepărtat este orizontul, cu atât mai puțin detaliată poate fi evaluarea noastră și evaluarea asupra impactului, evaluarea cu privire la impactul asupra aspectelor de gen. în cele trei domenii menționate, multe obiective sunt uh, menționate într-o primă etapă numai în, în, într-un sens mai larg. Drept urmare, uh, sensibilitatea lor la aspecte de gen este nesigură. Pe de altă parte, avantajul ar fi că există încă timp pentru a face îmbunătățiri în acest domeniu când abordarea este încă una largă. Întâi despre sănătate și gen. Este foarte clar că sănătatea sau lipsa ei poate fi o cauză, dar și o consecință a inegalității de gen. Am să analizez întâi partea cu privire la cerere. În primul rând, cererea. Cine lucrează în domeniul sănătății? Dacă ne uităm la distribuția bărbaților și femeilor în diferitele tipuri de locuri de muncă în acest sector, vedem că există o polarizare foarte clară. Femeile sunt foarte puternic reprezentate în, ca asistente și sore medicale. Pe de altă parte, însă, bărbații au uh, locurile de muncă cele mai bune. Vedem că există un dezechilibru aici. În ceea ce privește accesul la servicii de sănătate și de îngrijire, bineînțeles, trebuie să analizăm infrastructura fizică și financiară, dar trebuie să analizăm și problemele unor grupuri specifice, cum ar fi, de exemplu, imigranți, persoane vulnerabile care riscă, care sunt sub riscul sărăciei, femei vârstnice și așa mai departe. În anumite situații, aceste categorii coincid. Când vorbim despre rezultate în domeniul sănătății, respectiv, ce facem pentru a rămâne, pentru ca cetățenii să rămână sănătoși, sau pentru ca sănătatea lor să fie atât de bună pe cât posibil, ei bine, vedem că alocarea de resurse pentru anumite boli nu este egală. Iar asta joacă un rol din punctul de vedere al genului. Nu este vorba de aceleași tipuri de boli de care suferă bărbații și femeilor, iar asta se aplică și în domeniul uh, prevenției și în încercarea de a influența stilul de viață. Obiectivul, obiectivul numit al um, documentelor de strategie în domeniul sănătății este de a evita inegalitățile de gen care pot fi prevenite pe termen lung. Iar pentru a face asta, cercetarea este foarte importantă. Încercăm să explicăm anumite, să înțelegem mai bine anumite lucruri, să finanțăm anumite uh, cercetări în domeniul sănătății și așa mai departe. Am să vă dau un exemplu a modului în care, chiar dacă și bărbații și femeile îmbătrânesc, bineînțeles. Toată lumea îmbătrânește, însă toată lumea știe de asemenea că femeile trăiesc pentru mai mult timp, însă sănătatea lor nu este atât de bună pe cât am putea crede. Vedeți aici un grafic, în cel de sus, vedeți procentajul de persoane, bărbați cu albastru, femei cu roșu, într-o serie întreagă de țări ale Uniunii Europene, sunt persoane peste 50 de ani care suferă de două sau mai multe boli cronice. Vedeți că în toate țările din acest eșantion, femeile sunt într-o proporție mai mare față de bărbați, uh, așadar persoane care suferă de două sau mai multe boli cronice. Graficul de jos arată persoanele cu depresie uh, semnificativă, cu depresie clinică. Și aici, din nou, și cred că aici uh, diferența este mult mai clară, vedem că în multe țări, chiar dacă femeile trăiesc mai mult, ele sunt așadar mai uh, predispuse la boli cronice și la depresie cronică. Și este interesant că acest lucru se poate vedea în toate țările. Trecând la bunăstare este clar că și într-o societate uh, bazată pe piață, uh, bunăstarea nu, este, nu se referă numai la bani și la surse și, a, și la resurse. Uh, este vorba și de acces și de problema de a negocia accesul la aceste resurse. Este o problemă și de putere. problemele care se referă la bunăstare din buget se referă la protecția consumatorilor și dacă nu găsiți legătura cu femeile, ea este următoarea. Pentru că ele au o dublă povară, o parte a acesteia este să aibă grijă de casă și de familie, deci să facă și cumpărăturile pe lângă uh, munca lor ideea de a proteja consumatorul poate avea un efect indirect prin faptul că femeile sunt de multe ori consumatorii. Însă bunăstarea este un concept care merge mult mai departe decât atât. Și studiile ne spun foarte multe lucruri despre capacitatea de satisfacție cu privire la viață și cu privire la diferențele Uh, între bărbați și femei. Este așa numită economia fericirii. În ultimii 30 de ani, satisfacția de viață a femeilor a scăzut atât din punct de vedere absolut, cât și din punct de vedere relativ, așadar, față de uh, satisfacția uh, de viață a bărbaților. Și există o diferență de gen ce se menține asupra modului în care persoanele traduc veniturile, banii pe care au, în satisfacție de viață. Femeile fac mai greu această tranziție. Cu alte cuvinte, pentru aceeași sumă de bani, o femeie este mai puțin satisfăcută, mai puțin mulțumită decât un bărbat. Nu este ușor să interpretăm asta. Toată lumea poate să se gândească la diferite interpretări. Dar se pare că trebuie făcută foarte multă muncă în acest uh, sens. Iar acest tip de abordare merge direct înspre uh, roluri, ro, rolurile pe care și le asumă bărbații și femeile. Apoi, în ceea ce privește mediul, pe partea de cerere, mediul va fi o sursă foarte mare pentru locuri de muncă viitoare. Este important, așadar, să evităm diferențele de gen. Dar dacă locurile de muncă sunt în uh, întreprinderi cu o intensitate de capital foarte ridicală, ridicată, este uh, foarte posibil ca femeile să aibă dificultăți să lucreze în aceste domenii. Iar acest uh, lucru produce dificultăți în crearea de legături uh, directe între femei și uh, aceste locuri de muncă. Apoi, transportul în comun. Și aici femeile pot fi afectate, fiind utilizatorii principali. De asemenea, se vorbește și despre probleme de mediu localizate, probleme urbane, cum ar fi securitatea sau probleme de acces în zonele rurale, aspecte prevăzute în PAC. Acestea toate sunt domenii dintr-un peisaj foarte larg ce pot avea implicații directe sau indirecte pentru aspectele de gen, dar este foarte dificil să avem o abordare coerentă. Așadar, de la strategie la implementare, trei pași în primul rând, analiza obiectivelor, ce trebuie făcut, în al doilea rând, ce ne spun documentele strategice ale Uniunii Europene despre asta și de acolo instrumentele bugetare, Fondul Social European, uh, Health for Growth, Sănătate pentru Creștere, Politica Agricolă Comună și așa mai departe. Programele sectoriale, agenda consumatorilor, um, cel de-al șaptelea program de acțiune de mediu, se vor încheia în 2012, deci deocamdată nu putem ști, nu avem date exacte. Um, aspectele de gen sunt prevăzute în documentele cu privire la sănătate și asta este un bun rezultat, însă lipsesc din celelalte domenii. Pe scurt, Aici puteți vedea bugetul cu privire la sănătate, bunăstare și mediu în ceea ce privește alocările. Și dacă vă uitați pe ultimul rând, direct, puteți vedea modificarea față de bugetul anterior. Și acest lucru este foarte important, pentru că vedem că sunt alocate mai multe resurse aproape în toate domeniile, în afară de agricultură. și o foarte mare creștere a resurselor este prevăzută în cercetare. Însă zonele direct sensibile la aspectele de gen nu uh, au avut parte de astfel de creștere atât de mare. Să trec la concluzii. Dați-mi voie să vă spun că există Uh, multe motive uh, să fim vigilenți pentru a ne crește eforturile în domeniul legalității de gen. Obiectivele cu privire la sănătate, bunăstare și mediu au din ce în ce mai mare importanță în viața oamenilor. Instrumentele financiare rămân tăcute față de aspectul de gen și Uh, o astfel de, de orbire față de aspectele de gen poate duce la inegalități de gen uh, sau în domeniul creării locurilor de muncă și în direcția în care se îndreaptă cercetarea. Și trebuie spus că locurile de muncă în domeniul ecologiei trebuie să fie neutre din punct de vedere al genului. Domeniile energiei și ale sănătății sunt domenii semnificative pentru ieșirea din criză și de aceea este foarte important să încercăm să găsim și să țintim dimensiunea de gen a acestor politici. Și, nu în ultimul rând, dacă nu se iau acțiuni de corectare um, în mod timpuriu, astfel încât să se introducă aspectul de gen în uh, instrumente financiare specifice și dacă nu are loc o monitorizare constantă, sublinierea înnoită a acestor domenii Așadar, aceste domenii ar putea chiar să uh, accentueze um, inegalitățile și dezechilibrele decât să ajute la redresarea lor. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Dacă dorește cineva să adreseze întrebări, vă rog să o faceți. No questions, no questions. Nu e nicio întrebare? Ba da, doamna Clas. Îmi cer scuze, a trebuit să particip între timp la o altă reuniune. Dar ceea ce am ascultat acum la final mă face să mă întorc la întrebarea mea de la început. Cum putem în domeniul mediu, în domeniul social, să cristalizăm aspectele ce țin de femei și să spunem facem un program special pentru femei? Eu înțeleg și vă susțin când spuneți că femeile au o sensibilitate specială în domeniul mediului, că sunt uh, mai sensibile în domeniul social sau în domeniul uh, aspectelor ce țin de menaj. Eu sunt și în Comisia pentru Mediu și știu că femeile sunt foarte conștiente în acest sens. Uh, Uh, și în ceea ce privește consumul de energie, femeile sunt active pentru că 40% din energia noastră se consumă acasă. Mi-ar fi fost foarte utilă o abordare care să mă ajute să găsesc ceva pentru femei în acest domeniu. Aș fi sperat din partea dumneavoastră să găsesc un punct de plecare pentru asta. Cum abordăm problema? Trebuie să solicităm un program din partea Parlamentului pentru femei, pentru ca ele să poată deveni atât de, să de, poate deveni mai active pentru că au sensibilitatea și cunoștințele necesare? Un program prin care să putem să le informăm despre asta în plus? Vă amintiți că și în ceea ce privește raportul referitor la uh, climă vorbeam despre asta. Cred că este uh, un punct de pornire, să sprijinim femeile pentru a fi active în domeniul mediului. Dar îmi lipsește punctul de pornire, abordarea. Poate ne puteți da un indiciu în acest sens. I give the floor to Mrs. Liberaki. O să dau cuvântul acum doamnei Liberaki. La microfon, dacă se poate. Okay. What I tried to show in my Bun, ce am încercat să arăt în prezentare este că în aceste domenii, deși toată lumea înțelege că sunt foarte importante pentru calitatea vieții de zi cu zi, e foarte dificil să se sublinieze exact dimensiunea de gen. Nu e întotdeauna așa în sănătate, iată de ce v-am arătat cum bărbații și femeile suferă de tipuri diferite de afecțiuni, de boli și fizice și mentale. Deci, din acest punct de vedere, există o posibilitate de a încerca să deliniem, să diferențiem problemele diferite pentru bărbați și femei. Reversul medalei este cine se ocupă de aceste domenii. Și aici e un punct de intrare foarte bun dacă vreți să aveți o dimensiune de gen foarte clară, care ar putea să fie cine lucrează în noile investiții, noile proiecte referitoare la sănătate, la bunăstare, la mediul înconjurător. Eu sunt cam sceptică, trebuie să vă mărturisesc și cred că trebuie să spun de la bun început. Sunt cam sceptic atunci când întotdeauna și imediat legăm femeile de consum și femei ca luând deciziile în gospodărie. Nu pentru că mă îndoiesc de faptul că femeile se ocupă de consum, cum fac și majoritatea producției oriunde în lume, dar nu cred și mă tem că acest gen de raționament uh, transmite un mesaj greșit, uh, stereotip. E clar că trebuie să dăm instrumentele femeilor care decid, indiferent ce decid, să ia decizii în cunoștință de cauză. În mod clar, trebuie să aibă mai bună cunoaștere și înțelegere a implicațiilor hotărârilor pe care le iau, dar, la fel de clar, după părerea mea, nu numai femeile iau hotărâri cu privire la consum și trebuie să fie protejate. Deci, deși există un impact direct sau indirect asupra femeilor, în primul rând, prin adoptarea acestor chestiuni și sper ca în viitor, nu știu cât de îndepărtat sau de apropiat acest viitor, chestiunile legate sau care leagă anumite persoane, anumite stereotipuri vor dispărea. O posibilitate ar fi să încercăm să vedem cine obține locul de muncă, cine e angajat și asta se poate face ușor și în cercetare, în inovare, în mediu în orice și, în al doilea rând, să vedem cine beneficiază de pe urma acestor situații. Și, în mod clar, când faci cercetare legată de cancerul de sân, știi cine profită, nu trebuie să faci tot felul de diagrame. Iar în cercetare știi cine beneficiază dacă cercetările sunt încunate de succes. Deci se pot face multe lucruri, sunt multe necunoscute, sunt multe lucruri pe care trebuie să înțelegem dar știm suficient să întreprindem mult mai multă acțiune. Mulțumesc. Președintele, am și eu o întrebare, dar o să o pun în suedeză. Eh, jo, du pratar om det här med vikten av eh, vem som också har position. Ați vorbit despre importanța celor care au anumite poziții pe piața muncii și asta e clar atunci când vorbim în legătură cu ce putem face în mediul înconjurător. Aș vrea să vă spun că e important cine ia hotărârile în aceste poziții și structuri. Dacă ne uităm la sectorul transporturilor, este clar că în mediul fizic bărbații și femeile se deplasează diferit. Pe viitor sperăm că lucrurile nu vor mai sta așa, dar Există diverse tipare de deplasare, de mișcare în spațiul fizic și asta înseamnă că există nevoi diferite sau percepem realitatea în mod diferit în ce privește nevoile. Bărbații iau automobilul, femeile iau mai mult transportul public și o diferență dacă bărbații au hotărâri cu privire la infrastructură, adică o să hotărască să construiască mai multe autostrăzi și nu mai multe căi ferate și metrouri. Asta se leagă de ce spuneți, că sunteți de acord că într-adevăr are importanță cine stă pe scaunul de conducere și ia decizii. Și într-un fel, acestea sunt stereotipuri. Nu e același lucru dacă investești în transporturi publice sau în autostrăzi. Sperăm că pe viitor uh, o să se schimbe, dar deocamdată asta e situația. Mm, acum doamna Atal. Mulțumesc. Pe scurt. Eh, ascultându-vă, am început să mă gândesc la deciziile economice pe care le iau femeile în toate domeniile, în sănătate, în mediu, la locul de muncă, în carieră, imaginea de ansamblu. Al doilea lucru asupra căruia aș dori să vă atrag atenție. Presupun că știți cu toții că președinția daneză insistă pe rolul femeilor în contracararea schimbărilor climatice și ar fi interesant de văzut care va fi rezultatul activității în aceste șase luni, care va duce, poate, la o mai mare conștientizare a rolului femeilor în mediu, în schimbări climatice și nu numai, și alte aspecte legate de mediu. Mulțumesc. Okay, so I give the, the... Și acum, ultimul cuvânt din nou, doamna Liberachi. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru contribuție, contribuție întrebări, pentru că, în primul rând, domnule președinte, ați profitat de ocazie pentru a ridica o chestiune foarte importantă și sunt întru totul de acord cu afirmația dumneavoastră că persoana care ia deciziile influențează decizia care va fi adoptată. Deci, în mod clar, structurile decizionale contează foarte mult, au o mare importanță și la fel de clar faptul că s-au luat decizii sau se luau decizii în felul în care se luau a influențat până acum ce s-a întâmplat. Totuși, pe lângă procese, mai există și prioritățile. Deci trebuie să ne concentrăm pe amândouă, atât pe proces sau procedură decizională, cât și pe obiective. În ce privește rolul femeilor în schimbările climatice, e o discuție aprinsă în legătură cu rolul femeilor în schimbările climatice, în mediu, Datele, faptele concrete de care dispunem deocamdată sunt uh, cam puține, trebuie să recunoaștem, dar e bine să păstrăm legătura cu ce se discută, pentru că sperăm <clears throat> că acestea vor duce la mai multe date concrete. Nu uitați că multe dintre lucrurile care astăzi se consideră fi de bun simț, cu ceva timp în urmă păreau cu totul imposibile, incredibile. Mulțumim foarte mult, doamna Liberachi. Mm, facem alte schimbări la prezidiu. Trecem la punctul următor. Doamna Rubbery, care va face o prezentare lui la drepturi fundamentale. Și dumneavoastră aveți cel mult 15 minute să vă prezentați analiza rezultatele. Aveți cuvântul. Okay, thank you very much. Um... Mulțumesc. Prezentarea mea se referă la rolul Cartei Drepturilor Fundamentale în egalitatea de gen, în primul rând, și apoi modul în care uh, cadrul financiar multianual se ocupă de alocarea de fonduri pentru egalitatea și includerea aspectelor de gen în chestiuni legate de drepturile fundamentale și dacă există sau nu o analiză a includerii și egalității acestor aspecte legate de gen. După cum știți cu toții, Carta Drepturilor Fundamentale fost proclamat oficial în anul 2000 și a intrat în vigoare prin tratatul de la Lisabona în 2009. Și e important că include în capitol privind egalitatea, egalitatea între femei și bărbați în toate domeniile, inclusiv uh, muncă, ocupare și plată. Și, de asemenea, e completată de dreptul la nediscriminare. Dacă ne gândim la ce prevede Carta pentru promovarea egalității de gen, ne putem gândi la niște aspecte cheie importante. Mai întâi reafirmă angajamentul UE pentru egalitatea de gen. În dosarul nostru, în planurile financiare multianuale și bugetizare, trebuie să nu uităm de plus valoare europeană ca principiu cheie și cred că unul dintre domeniile de plus valoare europeană pe care îl putem trimite e egalitatea de gen. Prin Uniunea Europeană, egalitatea de gen a fost promovată în multe țări în care se bucura de o prioritate mai scăzută în trecut. Deci carta a avut o contribuție benefică considerabilă pentru includerea acestui drept. Dreptul la nediscriminare și drepturile pentru cetățenii din state terțe și solicitanți de azil dau măsuri pentru a aborda egalitatea de gen care se concentrează pe femei ca grup, spre deosebire de bărbați ca grup, și apoi să ne uităm la diverse niveluri de discriminare. Să ne ocupăm de chestiuni specifice, cum ar fi feminizarea sărăciei, anumite grupuri deosebite de femei sărace și uh, legate de emigrație. De asemenea, important în cartă că se identifică și se interzice traficul de ființe umane, respectarea așadar a demnității umane, ne cere să ne gândim la violența de gen care e o încălcare a drepturilor omului și în fine, dar nu mai puțin importantă, se prevede se prevă drepturile de cetățean, egalitate în fața justiției, în fața legii și eh, de a cere să-i fie respectate drepturile fiecare. Ce aș vrea să fac acum ar fi să mă ocup de ce nu face cartea. Carta stabilește o eh, rețea de libertăți oarecum negative. Adică cere să nu există obstacole, bariere sau reguli împotriva femeilor pentru a avea acces la justiție, la ocupare, la un loc de muncă și așa mai departe. Dar să transformăm libertățile negative în libertăți pozitive, adică să le dea oamenilor condițiile prealabile pentru a-și exercita acele drepturi, trebuie să facem un pas suplimentar, să prevedem accesul femeilor la exercitarea acelor drepturi fundamentale la egalitate. Gândindu-ne tale, putem identifica trei elemente care sunt necesare pe plan european – mai întâi, finanțarea europeană pentru a continua să promovăm, să sprijinim egalitatea de gen ca valoare comună împărtășită în întreaga Uniune, uh, care stă la baza cartei. E nevoie de o abordare mai uh, holistă. Toate programele în ce privește acest uh, includerea aspectelor de gen pentru ca femeile să-și exercite dreptul la muncă, au nevoie de acces la îngrijire gândindu-ne la sistemele de asistență, bunăstare socială, mai ales în această perioadă de austeritate, de reducerea programelor de bunăstare, trebuie să recunoaștem că dacă se reduce îngrijirea, după cum s-a spus de către Francesca Bețiu, se subminează și dreptul la exercitarea acelui drept la muncă și la ocupare. În continuare avem nevoie de acțiuni specifice și politici pentru a depăși bariere și constrângeri care continuă să existe pentru a mări capacitatea de exercitare a drepturilor și, mai important, ca chestiunile de egalitate de gen să devină vizibile. Una dintre problemele cu gen de mainstream este că genul devine tot mai invizibil. Prin această analiză am identificat niște obiective centrale legate de drepturile fundamentale combaterea violenței și a traficului de ființe umane bazată pe gen, chestiuni de egalitate între femei și bărbați, uh, discrepanțele de salarizare, echilibrul sau dezechilibrul în procesul decizional, accesul la un loc de muncă, independența economică, feminizarea sărăciei și migrația, măsuri care stabilesc condiții pentru exercitarea de plină a drepturilor fundamentale. Avem o listă lungă, dar ar trebui aici să concentrăm pentru prezentare. E vorba și de dreptul la participare democratică, dreptul la acces la justiție în fața legii, acces pentru cetățenii state terțe, solicitanți de azil. Acum, în legătură cu cadrul financiar multianual, după cum s-a menționat, ne uităm la documente pentru acest cadru financiar ca ansamblu. E extrem de dezamăgitor să vedem că nu e nicio trimitere la gender mainstreaming, nu există linii bugetare care să promoveze egalitatea de gen. <clears throat> Ideea din Cartea Drepturilor Fundamentale ar trebui ca acesta să fie un obiectiv orizontal în toate programele, iar absența oricărei trimiteri în uh, regulamentul general e o problemă majoră. Cu toate acestea, asta fiind un rezultat negativ și nu prea ai ce face, Trebuie să analizăm programe specifice care sunt fundamentale pentru Carta Drepturilor Fundamentale. Și aici am identificat trei. Um, programul pentru drepturi și cetățenie care include trei programe existente. DAFNE 3, uh, drepturi fundamentale și cetățenie și atât uh, secțiune de diversitate și antidiscriminare și egalitate de gen pentru a promova programul de ocupare și solidaritate socială intitulat Progres, Europa pentru cetățeni și Fondul pentru migrație și gestionarea azilului. Uitându-ne acum la documentele, există bibliografie disponibilă, buget disponibil. Din perspectiva genului, mai întâi o să mă refer la programul pentru drepturi și cetățenie. După cum s-a menționat pe bună dreptate la început de către doamna Suber, Există acum o decizie de a integra aceste trei programe și totuși DAFNE 3 și partea antidiscriminare și de egalitate de gen au fost două programe specifice care se ocupau de obiective de egalitate de gen. Dafne 3 a menționat violența împotriva femeilor și împotriva copiilor și programul Progres specific pentru egalitate de gen și diversitatea antidiscriminare, acțiunea împotriva oricărei forme de discriminare. Și ce constatăm este că nu există acum informații în legătură cu ponderea bugetară a acestui nou program care include mm, Dafne, Progres și drepturi fundamentale și cetățenie. Nu se mai face defalcarea, deci nu avem informații concrete în legătură cu ce se va cheltui la aceste componente separate. Daphne și Progress erau cele două care acordau cea mai mare atenție egalității de gen în perioada 2007-2013. Programul uh, pentru drepturi fundamentale și cetățenie a fost foarte dezamăgitor când ne-am uitat la rapoartele de evaluare, în sensul că nu există aproape nicio referință la gen Singura excepție, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, al cărui raport anual uh, integrează foarte bine chestiunile de gen și are practic un capitol specific dedicat uh, acestui subiect și în special capitolul privind situația romilor pune mare accent pe situația femeilor rome. Și constatăm că mai degrabă că uh, programul general nu face referință la gen, dar agenția uh, se ocupă de această problemă. Totuși, ideea este că prin integrarea acestor trei programe, dintre care unul, cel puțin unul dintre ei, nu a dat prea multă atenție problemelor de gen, uh, riscăm ca problemele de gen să fie și mai puțin vizibile și mai puțin bani să fie cheltuiți pe ele. Pentru că unul dintre motivele integrării a fost uh, acela de a avea flexibilitatea transferului fondurilor dintre cele trei componente conform priorităților politice și o să mă refer la finalul uh, intervenției mele asupra acestui lucru mai mult. E asemenea, de asemenea notabil că bugetul total a scăzut cu la 95,6% din bugetul uh, din 2013, pentru 2013 Uh, programul uh, pentru cetățenii europeni e un program european pentru, interesant pentru că e menit să promoveze valori comune, înțelegere comună prin dialog social și prin participare, incluziune. Și bugetul său a fost oarecum redus, dar este în mod clar un program important în promovarea egalității de gen și a drepturilor fundamentale. Din nefericire, programul actual nu menționează în mod explicit uh, problemele de gen Însă există o prevedere importantă în uh, trăsăturile sale orizontale 2007-2013 care cere nu doar egalitate de gen, dar și echilibru de gen uh, în participarea la toate măsurile. Asta Uh, ne duce cu gândul la discuția pe care am avut-o, că dacă femeile nu sunt prezente într-un program, ele nu se vor implica. Asta nu înseamnă că trebuie să fie programe specifice pentru femei, ci să fie echilibrate din punct de vedere al genului. N-am văzut documentația pentru 2013-2020, dar sper că uh, lucrurile bune vor continua, însă interesant mi se pare că nu se include gen, egalitatea de gen ca obiectiv specific în programele din anii următori. Așadar, deși este o trăsătură, are trăsături bune, acestea nu sunt generalizate. Nu există prea multe menționări în ce privește problemele de azil și uh, politicile de imigrare și asta e foarte dezamăgitor. Acum, ca să trecem rapid la câteva concluzii și recomandări, am sugerat deja că Programul bugetar nu are niciun fel de abordare privind egalitatea de gen sau egalitatea de gen și integrarea lui Daphne și Progres în acest uh, cadru uh, privind, în acest program privind drepturile fundamentale ale cetățenilor uh, face ca genul să devină mai puțin vizibil, foarte clar. Considerăm că există o serie de riscuri generale aici. În primul rând, riscul că problemele de egalitate de gen vor fi amestecate cu problemele generale de non-discriminare și în felul acesta ele nu vor mai fi vizibile. În absența unor bugete specifice dedicate egalității de gen, va trebui să ne bazăm în totalitate pe angajamentele luate la nivel de tratat în legătură cu asta. Și nici măcar în documentație acest lucru nu este menționat oamenilor, nu se reamintește angajamentul privind uh, egalitatea de gen, dar nimeni nu pare să își mai aducă aminte de asta în acest moment și uh, nu este un lucru care să fie urmărit. În ce privește reducerile la bugetele totale despre care am comentat deja, există uh, un pericol de realocare dacă egalitatea de gen nu mai este una dintre prioritățile politice în anii următori și o să spun din nou câte ceva despre asta imediat. Acest lucru se poate întâmpla. Pentru a reduce riscul trebuie să facem patru lucruri. Repet ceea ce s-a spus deja în această dimineață. Eh, ținte fezabile pentru egalitatea de gen cu bugete dedicate, predictibile și vizibile, adoptarea unei Uh, unei abordări duble, uh, mainstreaming de gen completat de activități specifice care să rezolve egalitatea, inegalitatea între femei și bărbați și, evident, evaluarea efectelor implementării bugetare asupra egalității de gen. Și foarte important, uh, colectarea unor date defalcate pe gen și nu modificate acolo unde este relevant, cum se spune în documente, pentru că cine decide dacă e relevant sau nu. În al patrulea rând, trebuie să monitorizăm alocarea efectivă a bugetelor și aș sugera că trebuie să facem acest lucru comparând cu ce s-a alocat pentru 2013 în absența unor ținte specifice noi. Cineva trebuie să vadă dacă efectul integrării este reducerea uh, părții bugetare care merge spre egalitate de gen sau nu. De asemenea, ne-am gândit cum să abordăm aceste probleme într-o epocă de austeritate, de politici de austeritate. S-a menționat deja faptul că problemele economice și financiare uh, Uh, marginalizează subiectele legate de egalitatea de gen și dacă nu recunoaștem că această problemă, egalitatea de gen, nu e o chestiune de lux, sau, ci o chestiune cheie pentru Uniunea Europeană, uh, nu vom face nimic. Dacă nu, uh, pentru a dezvolta valoarea adăugată a acestor politici, trebuie mai întâi să monitorizăm impactul programelor de austeritate asupra capacității femeilor de a-și exercita drepturile fundamentale. Cum am sugerat, dreptul la muncă presupune și uh, uh programe de îngrijire a copiilor. Dacă bugetele uh, reduc alocările pentru îngrijirea copiilor, atunci uh, se afectează drepturile fundamentale ale femeilor. Și trebuie să folosim această măsură pentru a ne asigura că egalitatea de gen este în uh, uh prima linie a priorităților Uniunii Europene Uh, aceste bugete flexibile uh, prezintă pericolul că nimeni nu va mai vedea impactul pe care îl are prima fază din criza financiară asupra femeilor. Multe s-au spus în legătură cu impactul imediat al crizei economice privind angajarea, gradul de angajare al bărbaților prin Uh, afectarea sectorului construcțiilor și bankingului, deși și femeile au suferit un pic aici. Însă dacă nu facem un exercițiu similar ca să monitorizăm impactul tăierilor din sectorul public asupra femeilor, uh, pericolul este ca egalitatea femeilor să nu mai fie o prioritate politică pentru că nimeni nu se mai caute date în acest sens. De asemenea, trebuie să creștem gradul de înțelegere privind nevoia de a reduce impactul uh, ajustărilor financiare și să diseminăm cele mai bune practici înregistrate în Uniunea Europeană și, în fine, ca să răspund celor care deja au pus câteva întrebări astăzi, trebuie să continuăm să-i susținem să susținem acele organizații ale societății civile care sunt atât de importante în promovarea conștientizării în legătură cu egalitatea de gen și să dăm putere femeilor să participe la uh, strategia UE 2020 Uh, care s-ar putea să aibă succes, s-ar putea să nu aibă așa mult succes dacă femeile nu sunt implicate în ea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult uh, și acum voi da uh, cuvântul celor care vor să pună întrebări sau să facă comentarii. Vă rog. Anne Hanamecken din partea organizației European Women's Lobby. Vă mulțumesc pentru prezentare, ați uh, subliniat toate problemele pe care le avem la nivelul Uniunii Europene și în legătură cu programele actuale. Aș vrea să adaug câteva comentarii. Mai întâi vorbeați despre reduceri în sumele generale oferite pentru egalitatea de gen, drepturi fundamentale, non-discriminare și am aflat că în practică aceste reduceri vor fi, ar putea fi mai mari decât câteva procente. Am auzit de uh, cifre cum ar fi 30%, că se discută astfel de cifre. De asemenea, suntem foarte îngrijorați în legătură cu prog- viitorul programului DAFNE, pentru că nu numai că este absent ca obiectiv de politică în uh, declarațiile și propunerile Comisiei, dar violența împotriva femeilor uh, e un lucru extrem de grav și de aceea trebuie să ne asigurăm uh, că programul DAFNE poate continua în noul cadru anu- multianual. Și ultimul meu comentariu ar fi că este extrem, extrem de important ca Parlamentul European uh, să uh, aibă o dezbatere în primăvară pentru a îmbunătăți propunerea Comisiei, pentru că asta este atât doar o propunere și încă există posibilitatea să o îmbunătățim și să schimbăm prioritățile acestui program și poate nici finanțarea nu este bătută în cuie neapărat. Așadar, mai sunt multe lucruri de făcut. Mulțumesc foarte mult, doamna Zuber, vă rog. Eu achei muito interessante a, a sua comunicação. Mie mi s-a părut foarte interesantă intervenția dumneavoastră. Și asta mai ales în ceea ce privește un aspect, o întrebare, de fapt, care s-a ridicat la finalul intervenției dumneavoastră. Și anume să se arate contextul specific, având în vedere criza Trebuie ca întrebările pe care ni le punem înainte să ni le punem altfel acum, pentru că politica de austeritate și criza au atâta influență asupra tot ce se întâmplă. Cred că în același timp trebuie să consolidăm finanțările specifice pentru a aborda mult mai direct aceste inegalități cel puțin din punctul meu de vedere, din cauza politicii de austeritate, se reduc fonduri și, drept urmare, o serie întreagă de drepturi sociale și de muncă sunt periclitate sau chiar au dispărut. Cred că nu putem uh, ignora efectele pe care le au aceste măsuri de austeritate. Nu pot decât să vă dau ca exemplu țara mea. Este mult mai ușor acum să concediezi oameni în țara mea. Iar acest lucru are consecințe și asupra unor alte drepturi, pentru că dacă este mai ușor să dai afară pe cineva, și alte drepturi sunt afectate. Și femeile sunt cele care sunt mai puternic afectate. Ele poate uneori nici nu sunt atât de conștiente de drepturile lor. Oricum, drepturile sociale ale femeilor sunt uh, mai puțin exercitate. Știu din țara mea că, din păcate, femeile în continuare duc povara cea mai grea în familie. Acum, din cauza crizei, se reduc fondurile. La noi, timpul de lucru a fost flexibilizat. Acum este mult, este permis ca oamenii să lucreze mai mult timp pe zi și pe săptămână iar femeile trebuie de asemenea să se ocupe de uh, casă, de familie și dacă lucrează și mai mult, cum vor putea uh, suporta această povară. Sunt uh, probleme pe care nu le putem ignora. Doamna Gruberi, vă rog. Um, it, I have no specific information. Nu am informații specifice în legătură cu ce propune acest buget din punct de vedere al legalității de gen. Nu mă surprinde că se vorbește despre reduceri. Cred că ce mă îngrijorează cel mai mult este concentrarea pe flexibilitate conform priorităților politice într-un context în care, în mod clar, migrația și azilul sunt uh, chestiuni care pot uh, apărea mai urgente și mai imediate pe agenda politică și mulți oameni tind să uh, se referă la egalitatea de gen ca la o problemă a trecutului. Am rezolvat chestia asta, gata, ne ocupăm de ea de atât de mult că trebuie să fie rezolvată deja. Dar ce vreau să subliniez nevoia de a acționa și de a ne asigura că problemele de egalitate de gen sunt monitorizate și că impactul schimbărilor uh, majore care au loc în acest moment în politica europeană Uh, sunt monitorizate din punct de vedere al efectului lor asupra uh, genului, pentru că oamenii realizează că uh, egalitatea de gen poate fi situația, în ce privește egalitatea de gen, situația se poate întoarce în trecut și de aceea acțiunile și vigilența sunt foarte importante și cred că în aceeași idee comentariile doamnei Zuber și cred și eu că trebuie să recunoaștem acest lucru și anume că uh, Uh, sunt, e pe cale să se întâmple o schimbare majoră în politica europeană și că acest optimism privind uh, egalitatea de gen uh, s-ar putea să fie nepotrivit. Criza financiară schimbă o grămadă de lucruri și este notabil că în documentul privind cadrul financiar multianual, noile activități se referă la infrastructură, la construcții și nu se face nicio referință la probleme cum ar fi îngrijirea copiilor. Deci, dacă vreți, este un fel de răspuns tardiv la criza din 2008, pe când noi trebuie să ne asigurăm că există o reacție la actuala criză a datorilor suverane și la impactul ei asupra politicilor sociale și un răspuns similar la nivel european care să recunoască nevoia de a promova o abordare generală care să permită femeilor să-și exercite drepturile fundamentale. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție, doamna Ruberi. Trecem acum la următorul vorbitor, și anume doamna Simonații, cu care vom vorbi despre relații externe și, de asemenea, aveți maxim 15 minute pentru a vă face o prezentare a rezultatelor și analizelor în ce privește relațiile externe. Vă dau cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Well, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Spre deosebire de celelalte prezentări, relațiile externe par, par să fie un domeniu în care găsim dimensiunea de gen. Este, Uniunea Europeană este foarte importantă și dimensiunea de gen este foarte importantă în domenii precum comerțul, ajutorul uh, pentru dezvoltare și cooperarea. Acest punct este foarte important dezvolta, în cooperarea pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Politicile, documentele de politică strategică subliniază instrumentele principale ale acțiunilor externe ale Uniunii Europene și toate acestea recunosc importanța principiilor uh, de egalitate de gen. Și iată, așa că în prezentările dinainte, vedem și aici că aceste documente nu identifică ținte, obiective clare și obligatorii. Acțiuni cheie, acțiunile cheie Uh, și pietrele de temelie sunt stabilite numai la nivelul politicilor, precum strategia pentru egalitatea între bărbați și femei 2010-2015 și planul de acțiune din 2010 pentru femei în dezvoltare. Însă, nu există, uh, nu avem informații cu privire la nivelul de conformitate cu acest uh, plan și nu există informații cu privire la modul în care ele sunt legate și cum ar urma să fie puse la, în aplicare țintele, obiectivele. Pachetul legislativ pentru Europa globală, cum sunt numite acțiunile externe ale Uniunii Europene. În decembrie 2011, Comisia a prezentat un pachet legislativ ca o parte a propunerilor pentru următorul cadru financiar multianual. Acesta conținea o comunicare comună numită Europa Globală, un regulament comun pentru instrumente externe și propuneri legislative pentru nouă instrumente geografice și tematice. Există și alte instrumente importante, precum uh, ajutorul umanitar și protecția civilă, neincluse în pachet, dar care vor fi finanțate sub uh, titlul uh, Europa Globală în, urm- în următorul cadru financiar uh, multianual. Pe scurt, dați-mi voie să vă prezint instrumentele financiare principale pentru Global Europe. Alocarea propusă în milioane de euro pentru instrumentele financiare principale pentru titlul 4 Global Europe este după cum urmează. Am omis unele instrumente mai mici. Acestea sunt cele mai importante. Pachetul um, complet este de aproximativ 70 de milioane de euro, 6,8 euro din totalul bugetului. Este un punct um, minor relativ, dar este totuși foarte important pentru relațiile externe ale Uniunii Europene. Acestea sunt punctele principale instrumentul de dezvoltare pentru co- de cooperare pentru dezvoltare, cel mai important din punct de vedere al resurselor, instrumentul de preaderare, instrumentul uh, european de vecinătate, de asemenea. Le voi parcurge pe toate în detaliu. Aș dori să subliniez însă un lucru. Mai există un instrument financiar care este foarte important și anume Fondul de Dezvoltare Europeană și care nu este inclus în acest uh, buget. Și este foarte important pentru că este, se ridică la o sumă de aproximativ 34 de milioane de euro. Ce am încercat să facem? Și anume, să extragem din analiza de context obiectivele principale sensibile la gen care ghidează agenda Uniunii Europene în acest domeniu. Și am încercat să analizăm care dintre aceste obiective vor fi abordate de către instrumentele financiare principale. Iată ce am încercat să facem. Obiectivele de gen identificate sunt să îmi îmbunătățim accesul femeilor la educație, unul dintre obiectivele de dezvoltare ale mileniului, printre altele, pentru de a îmbunătăți uh, puterea economică a femeilor, a îmbunătăți sănătatea femeilor, uh, îmbunătăți puterea civilă și politică a femeilor, uh, să se pună capăt violenței bazate pe gen, să se sprijine adoptarea Uh, um, aplicarea uh, legislației în acest domeniu și uh, transpunerea achiului Uniunii Europene. Există două instrumente, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și cel pentru vecinătate, care se referă și care abordează primele patru obiective. Voi reveni la acest tabel mai târziu. Cel puțin cinci programe identifică genul ca fiind unul dintre domeniile în care ar putea fi finanțate acțiuni de sprijin, mai ales în, uh, în uh, domeniul, în, contextul promovării drepturilor omului și a libertăților fundamentale. De asemenea, uh, ele identifică egalitatea de gen ca principiile de ca principii pentru acțiunile lor. Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, după cum vă spuneam, este cel mai important din punct de vedere al resurselor financiare. Acesta se referă la două puncte, și anume un program geografic cu scopul de a sprijini cooperarea bilaterală și regională cu statele în curs de dezvoltare și există două programe tematice care sunt în beneficiul tuturor țărilor în curs de dezvoltare. Aceste programe se referă la uh, bunuri publice globale și provocări, pe de o parte, și organizațiile de societate civilă și autoritățile locale, pe de altă parte. Dacă ne uităm la bunurile publice globale și provocări, titlul, tema principală, avem cinci uh, zone tematice și aici uh, mediul și schimbările climatice, energia, dezvoltarea umană, securitatea alimentară și migrația. Puteți regăsi aspecte de gen aproape numai în domeniul, în domeniul tematic al uh, dezvoltării umane. Și după cum s-a spus înainte, este ciudat că aspecte precum migrația nu în, în domeniile precum migrația nu se menționează aspectul de gen. Pentru a vă mai da un exemplu, în instrumentul cu privire la vecinătate este prevăzut ca acest instrument să sprijine democrația și drepturile omului, inclusiv principiile egalității, statul de drept, buna guvernanță și dezvoltarea durabilă. Se menționează de asemenea că regulamentul are o abordare de gender mainstreaming mai puternică, iar uh, egalitatea de gen uh, și lipsa discriminării trebuie să fie un principiu uh, transversal în întreg acest regulament. Însă, dincolo de acest sprijin general al principiului egalității, acest instrument nu prevede obiective specifice sau domenii clare în care este vizată egalitatea de gen. Pot să vă dau alte exemple, a, uh, extinderea și așa mai departe. Nu voi face asta pentru că nu am timp, puteți regăsi în document. Însă ce aș dori să subliniez este că genul este prezent, dar că nu există acțiuni uh, țintite, specifice. Bun. Când ne uităm așadar la toate aceste uh, aspecte, da, sunt menționate, uneori se prevăd și acțiuni specifice. De exemplu, în cazul instrumentelor geografice, vedem că se menționează, de exemplu, că pe lângă o muncă decentă și incluziune socială, în America Latină și Orientul mijlociu, egalitatea, aspectele ce țin de egalitatea de gen ar trebui să fie uh, promovate, dar nu se prevede nimic mai concret. Același lucru este valabil pentru Africa de Sud. Violența sexuală și bazată pe gen uh, și aspectele de sănătate, inclusiv uh, HIV, sunt domenii ca, care ar trebui să fie uh, Uh, finanțate de către instrumentul pentru, de cooperare pentru dezvoltare, dar nu se prevede nimic mai concret. Cred că am um, adus argumentele principale. Unul dintre subiectele în care nu se menționează deloc genul este unul dintre instrumente este instrumentul de parteneriat. Și mi se pare că este important din nou, pentru a înțelege cum uh, genul poate să nu fie menționat. Instrumentul de parteneriat este un program nou prevăzut pentru a oferi sprijin ad hoc de cooperare cu toate statele terțe care nu mai au dreptul la uh, asistență pentru dezvoltare și la cooperare pentru dezvoltare. De exemplu, Argentina același, acele țări care sunt în curs de dezvoltare, dar au ajuns uh, la un nivel în care nu mai pot uh, beneficia de asistență pentru dezvoltare. Ce este acest instrument de parteneriat? Este un instrument comercial, se bazează pe relații economice comerciale și este revelator faptul că nu pare să fie nevoie să se vorbească despre gen când este vorba de comerț și parteneriate economice. Există această idee că anumite fonduri nu trebuie să uh, fie incluse în uh, acest gender mainstreaming. Continui. Uh, trebuie încă însă să fim precauți la, în această etapă a a um, programării cadrului financiar multianual. Um, nu putem încă să facem estimări cu privire la fondurile ce vor fi alocate uh, pentru egalitatea de gen Și asta nu numai pentru că nu s-au alocat încă fonduri, ci și din alte motive. Trebuie să avem în vedere lipsa monitorizării sistematice și a evaluării datelor privind uh, sprijinirea obiectivelor de egalitate de gen prin, acțiunile, prin instrumentele de acțiune actuale. Asta și din punct de vedere al finanțării, cât și din punct de vedere al eficacității, al impactului. Iar asta reprezintă un obstacol pentru evaluarea impactului cadrului financiar multianual viitor. Dovezile sau rezultatele evaluărilor programelor trecute și uh, revizuirile intermediare uh, um, ale programelor actuale ne dau indicații că ar fi nevoie de o creștere a alocărilor financiare, atât pentru gender mainstreaming, cât și pentru uh, obiectivele de egalitate de gen și așa mai departe. După cum spunea doamna profesor Betio, au existat încercări de evaluare a relevanței de gen în aceste programe. OCDE a propus un indicator. A existat un sistem de reportare, de raportare um, care solicită statelor membre să facă o bază de date cu privire la fondurile alocate în acest sens. Și ce reiese din acest studiu? În primul rând, trebuie să fim precauți în interpretarea datelor. Nu toate uh, fondurile sunt uh, evaluate. Uniunea Europeană monitorizează destul de bine aceste fonduri pentru cooperare, pentru că 88% din fondurile europene sunt evaluate pentru impactul de gen. Asta față de 63,8% la OCDE. Uniunea Europeană face așadar un efort mai mare de a monitoriza fondurile de cooperare din punct de vedere al genului. Însă, când încercăm să vedem ce fel de procentaj din aceste fonduri, cât din aceste fonduri este concentrat asupra uh, problemelor de gen, Uniunea Europeană se află la 13% din toate fondurile monitorizate. 19,8, mă scuzați, din fondurile monitorizate au un, uh, sunt concentrate pe problemele de mediu față de 33% la OCDE. Când ne uităm la diferitele sectoare, vedem că educația și sănătatea sunt cele mai importante sectoare și din nou vedem că agricultura și dezvoltarea rurală sunt foarte slab reprezentate din punct de vedere al relevanței uh, concentrării asupra aspectelor de gen. Asta înseamnă că trebuie să fim mai atenți la criteriile utilizate pentru evaluare. Pe scurt, să trec la concluzii. Instrumentele de relații externe finanțate de către bugetul european pot avea un, un efect pozitiv cu toate că indirect, asupra aspectelor ce țin de egalitatea de gen uh, identific și asupra obiectivelor de uh, egalitate de gen identificate de către politicile europene. Aceste uh, măsuri uh, au, vor avea un impact, dar va fi unul indirect. Și, pe de altă parte, însă nu reiese o, o strategie clară de gen cu obiective specifice, cu ținte și alocări. Asta din uh, propunerea de cadru financiar multianual și a pachetului legislativ pe care l-am, l-am analizat. egalitatea de gen este considerată o valoare intrinsecă a Uniunii Europene ce ar trebui să fie promovate în, în toate etapele acțiunilor externe ale Uniunii Europene, dar este și uh, un uh, aspect esențial în combaterea sărăciei. Există însă riscul ca implementarea intervențiilor uh, de egalitate de gen și alocarea fondurilor aferente să depindă în mare parte de măsura în care perspectiva de gen este integrată în strategiile regionale și naționale și în planurile multianuale. După cum s-a mai spus, este important să existe o evaluare ex ante și să existe o evaluare în fiecare etapă a procesului de adoptare și de punere în aplicare a unei politici. Și, după cum s-a spus înainte, problemele de gen pot deveni invizibile în uh, noile strategii. În relații externe s-ar putea să avem riscul opus ca aspectele de gen să fie peste tot, dar să lipsească acțiunile specifice și finanțările specifice. Cred că acesta este cel mai important uh, risc cu care ne confruntăm în acest domeniu. Vă mulțumesc. Thank you very much for your presentation. Vă mulțumesc pentru prezentare. Acum deschidem discuția. Cine dorește? Uh, yes, no members, so please, you have the floor. În uh, această parte o să-l mulțumesc. Sunt consilier politic al grupului Verde și al de și aceste aspecte legate de cadrul financiar multianual. Mulțumesc pentru prezentare și de la început s-a făcut separarea între instrumentele financiare din politica externă în cadrul cadrului financiar multianual și Fondul European pentru Dezvoltare. Doream să pun o întrebare. Există studii sau cifre care să demonstreze sau să arate că e un impact mai bun sau mai puțin bun asupra egalității de gen? între bărbați și femei, pentru că instrumentele financiare și politica externă sunt în cadrul cadrului financiar multianual și un control parlamentului pentru care nu cuvânt de spus, iar fondul european de dezvoltare e în afara acestea și vrem să știu dacă sunt studii care să ne permită să știm dacă acest fond dă rezultate mai bune sau mai proaste decât alte instrumente financiare și dacă sunt mai puțin bune, după cum cred eu, dar n-am uh, rezultate în acest sens, ar fi un argument suplimentar să cerem ca și acest fond să fie în cadrul, în interiorul cadrului financiar multianual. E și mai democratic și ar fi în uh, favoarea femeilor. Mulțumesc. Doamna Simonasi. Yes. Uh, we did uh, a, uh... Da, noi am realizat un studiu cu Fondul de Dezvoltare Europeană și se pare că, deși nu era o analiză foarte aprofundată, cred că putem spune că sunt aceleași probleme de focalizare, de țintire și de evaluare a rezultatelor acestor abordări. Comentariul general cu privire la nevoia de monitorizare și de evaluare în fiecare etapă și în cea finală a acestor fonduri, cred că se va aplica și Fondul European de Dezvoltare și programării. Thank you very much. Președintele, mulțumesc. Nu mai sunt comentarii sau întrebări? In that case, I'm gonna... Atunci o să tragem niște concluzii acum, pe scurt. O să vorbesc din nou în suedeză. Tacka eh, deltagit Aș vrea să le mulțumesc eh, tuturor expertelor care au participat astăzi aici și ne-a spus a fost extrem de valoros pentru comisia noastră. Sunt aspecte foarte importante și e bine să le ținem minte, și anume faptul că perspectiva de gen trebuie să se regăsească pretutindeni. O să mă refer la unele aspecte care vor fi importante la activitatea noastră din comisie pe viitor, când ne vom ocupa de aceste aspecte. Doamna Petiu mm, s-a referit la imaginea celor uh, care ocupă o poziție principală sau secundară de uh, câștigare de venituri, diferențele, discrepanțele, diferențele dintre statele membre ale Uniunii Europene și faptul că mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la independența economică. Și era foarte importantă această imagine și această idee. Nu e suficient mai să avem ținta de 75% cu ocuparea forței de muncă, e nevoie și de măsuri pentru realizare. Putem să ne propunem niște obiective minunate, dar dacă nu avem mijloacele necesare, nu vom atinge obiectivele. Doamna Mila, ați confirmat această lipsă de echilibru pe care o vedem atât în ce privește aspectele negative pentru bărbați și în special pentru femei în anumite zone. Deci, în perspectiva de gen, e un lucru care trebuie să se regăsească în toate politicile principale ale Uniunii Europene. Și doamna Liberachi ne-a prezentat un tabel cu date importante despre aspectele de gen în domeniul sănătății pentru cei în vârstă de peste 50 de ani. Tabel care a arătat foarte clar că Femeile din toate țările noastre sunt în mai mare măsură suferinde de boli cronice sau de depresie, chiar dacă trăiesc mai mult. Nu sunt deloc mai fericite decât bărbații. Asta am reținut eu de acolo. Doamna Rubbery a spus că unele dintre aceste ținte generale ale Uniunii Europene în diverse contexte prevăzute în tratate, în diverse alte documente călăuzitoare. care să includă aspectele de gen pretutindeni. Metoda de a face acest lucru e atât de importantă pentru a lega țintele de măsuri concrete. Și va fi o metodă concretă de a face acest lucru și desigur că e atât de important să știm ce trebuie să facem pe viitor. Trebuie să dispunem de statistici defalcate pe gen, altfel nu vom putea identifica problemele. Și o altă concluzie din partea doamnei Simonații, care s-a referit la niște aspecte interesante legate de relații externe și ce am observat a fost faptul că nu există aceste perspective de gen în politica agricolă, de exemplu. În timp ce în majoritatea țărilor de pe Mapamond, femeile au o prezență chiar majoritară în sectorul agricol. În transporturi, un alt lucru foarte important pentru libertatea fiecăruia, posibilitatea de plasare deci, dacă nu se examinează sectorul transporturilor în perspectiva de gen, vom trece pe lângă niște aspecte importante. Dumneavoastră ați contribuit la reflexia noastră astăzi aici, ne-ați comunicat rezultate foarte interesante ale studiilor dumneavoastră care vor contribui nu doar lucrările noastre la Comisia pentru Femei, ci și la lucrările noastre în celelalte comisii. Deci, multe mulțumiri tuturor pentru întrebările interesante. Ședința se suspendă.